gut, gut, gut. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Bună dimineața, stimați colegi. Aș dori să începem activitatea pe astăzi. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, așa că ar trebui să începem la timp, în măsura posibilului. Trebuie să adoptăm ordinea de zi. Și în legătură cu ordinea de zi, există o sugestie de modificare. Știți că domnul comisar Lewandowski vine în jurul orei 9 și jumătate. Și uh, trebuie să discutăm documentul de reflecție. Așa că aș sugera să schimbăm puțin ordinea. Cu alte cuvinte, să schimbăm ordinea punctelor 3 și 5, să punem punctul 5 înaintea punctului 3 și să-i dăm ocazia lui Salvador să ne prezinte documentul său. și apoi, în cadrul dezbaterii împreună cu domnul comisar, ne vom putea referi și la aceste aspecte. Deci am comasa, într-un fel, punctele 3 și 4. Iar după consilierea de ieri, am auzit că anumiți colegi ar fi interesați să se concentreze asupra anumitor porțiuni din documentul trimis. Nu sunt aici de față, însă vor apărea în cursul dimineții și vor participa la dezbaterea cu comisarul. Sunteți de acord? Deci putem face această inversiune? Se pare că nimeni nu are ceva de obiectat, pentru că nu văd obiecții, o să consider că sunteți cu toții de acord. Anunțurile, comunicările președintelui? Nu, am foarte multe de spus. Întâlnirea este transmisă pe internet. Asta ar fi ar fi prima comunicare. A doua comunicare este aceea că printre între coordonatori am stabilit programul pentru anul viitor și odată ce terminăm cu prima etapă aici, ne vom concentra asupra aspectelor sectoriale și asupra discuției din jurul acestora. Agricultură, coeziune, solidaritate și apoi celelalte politici. Strategia 2020, care ar trebui să fie sprijinită de aceste politici. Aceste lucruri le vom discuta. Am încercat practic să clarificăm ce avem de gând să facem, rețele europene, energie, cercetare, inovare. Însă va trebui să discutăm puțin și de politică externă. De asemenea, nu trebuie să uităm ce se întâmplă din mater- în materie de probleme civice și administrative atunci când discutăm bugetul și aceste capitole vor trebui finanțate. Însă nu cred că vom petrece trei ore și jumătate discutând probleme de administrație, însă acestea vor trebui să fie prinse undeva. Un alt lucru se referă la discuțiile pe marginea audierii. Sper că ați primit deja structura sugerată pentru audieri, nu sunt indicate nume încă, însă chiar dacă le-am fi pus acolo seara trecută, ar fi survenit modificări până în această dimineață, ar fi fost depășite, însă nu v-am putut da decât uh, structura audierilor asta deocamdată. Secretariatul a pus la oaltă cu grijă sugestiile venite din partea grupurilor, au fost destul de multe. și multe persoane și-au afirmat interesul de a participa, s-au fost întrebate dacă doresc să participe, unii au spus da, alții nu, însă săptămâna viitoare vom avea lista definitivată cu cei care și-au anunțat disponibilitatea de a veni la aceste audieri și de a discuta cu noi. A treia comunicare este următoarea. Coordonatorii au căzut de acord ca în ceea ce privește titlul folosit nu vrem să avem o dezbatere cu caracter semantic, nu vreau să ne apucăm să discutăm despre un cuvânt sau altul sau să desemnăm grupe de lucruri. pentru asta. Acordul la care am ajuns este următorul. Raportorul uh, înaintează o propunere și grupurile fac același lucru și propunerile grupurilor sunt analizate de raportor care va formula o propunere proprie. Asta vom discuta la următoarea întâlnire a coordonatorilor. Și așa vom obține titlul. Eu aș vrea un titlu scurt și la obiect. Așa că l-aș ruga pe raportor să nu includă chiar toate comentariile, pentru că vom ajunge la un titlu excesiv de stufos. Astea ar fi comunicările președintelui. Și ar mai fi un singur lucru. Spuneam că dorim să colaborăm cu parlamentele naționale în această direcție. Nu cred că va fi suficient să avem o singură întâlnire cu reprezentanții Parlamentelor Naționale. Nu ai timp decât pentru o declarație, două și nu este timp pentru o discuție deschisă. Așa că grupurile, delegațiile Parlamentelor Naționale care doresc să vină la Bruxelles sau Strasburg, evident, vor fi primite de noi. Am avut un grup din partea Senatului polonez. Am uh, petrecut mult timp împreună cu dânsii și am discutat destul de multe lucruri cu privire la așteptările lor. Noi ne-am enunțat propriile așteptări în ceea ce îi privește pe dânsii sau pe statul membru respectiv. Oricum, voi redacta o scrisoare către cei care se ocupă de probleme europene în parlamentele naționale și dacă nu pot veni în persoană aici, atunci probabil vor putea eventual să ne trimită un aviz. Voi trimite curând aceste litere scrisori. Și vă spun asta pentru a ști ce să răspundeți dacă vă întreabă cineva. Acum trecem la ordinea de zi propriu-zisă. James? Aș avea și eu două lucruri avem un document cu privire la lungimea acestei perspective financiare. Este un lucru critic pentru noi, dar și pentru Parlamentul în sine, mai ales în contextul dosarului referitor la perspectiva pe 10 ani practic, lucrurile sunt contrare abordării noastre din Parlament. E dificil să lucrez cu cifre când nu știi precis care este limita de timp. Mie mi-ar place să știu acest lucru. Poate raportorul ne putea trimite un document uh, în etapele preliminare ca să avem o idee mai clară. În al doilea rând, cu privire la audieri, se pare că noi discutăm despre UE 2020 așa în vid, ar fi în Europa, ar fi bine să avem și o perspectivă ex, din exterior, să vedem uh, care ar fi strategia pe termen mai lung din alte părți, să vedem India, China, să vedem cum văd ei lucrurile și s-ar putea ca după acest input să operăm și noi o serie de modificări. Am văzut uh, un document despre guvernanța globală 2025 care ne-ar putea ajuta. Vă mulțumesc. S-au uh, făcut deja multe comentarii și secretariatul încearcă să ajungă la un echilibru, asigurându-se că, într-adevăr, avem oameni care văd dincolo de limitele aparente. Însă, în ceea ce privește durata și termenele de respectat, noi uh, am căzut de acord asupra programării pentru 2010 cam cu două săptămâni în urmă și am decis că vom discuta pe 6 decembrie de Sfântul Nicolae vom discuta problema acestei durate. Punctul 5 care a devenit punctul 3. Ați primit documentul informativ. Da, dacă nu-l aveți, sigur este în cutia noastră poștală. Iar Salvador ne va face o introducere scurtă. Salvador, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, câteva idei în ceea ce privește titlul pe care dumneavoastră l-ați explicat. Ideea e, a raportorului ar fi ca să avem un titlu cât mai scurt posibil pentru acest raport. Însă, din păcate, trebuie să dai dovadă de spirit de consens împreună cu celelalte grupuri politice. Și ce pot să vă spun este că titlul final nu va fi mai lung de trei rânduri. Deci este evident că numărul de cuvinte cuprinse în titlu deocamdată este o enigmă. În fine, o să încercăm să simplificăm. Documentul pe care vi-l prezint astăzi prezintă niște caracteristici, aș spune mai degrabă tehnice, dar care, bineînțeles, influențează modul în care se va dezvolta pe viitor bugetul comunitar. Ieri, pe durata concilierii, din partea domnului Alain Lamassur, am avut câteva observații referitoare la uh, bugetele care încă nu au fost executate în întregime și care au fost înapoiate uh, statelor membre. Și în ultimii ani vedem că ajungem la 50 de miliarde de euro în ultimii ani. Deci mai mult decât o treime din bugetul anual, ceea ce înseamnă că uh, aceste chestiuni legate de executarea uh, bugetului încă continuă să fie foarte importante. Pentru că în continuare există probleme cu executarea bugetului anual. Acesta nu este executat în mod satisfăcător. Și acest lucru are, bineînțeles, consecințe grave având în vedere că articolul 317 din tratat Uh, explică foarte clar modul în care bugetul trebuie să fie executat de Comisia Europeană și asta în acord cu statele membre, ținând seama de asemenea și de principiul bunei gestiuni. Cu alte cuvinte, un buget care nu este executat în întregime și este înapoiat în parte statelor membre este un buget care nu îndeplinește din punct de vedere financiar și nici din punct de vedere politic obiectivele fixate în tratat. De aceea, având în vedere că acesta este unul din aspectele fundamentale cu care s-a confruntat Parlamentul European, atât în Comisia pentru Bugete, cât și în Comisia de Control Bugetar, uh, și în discuțiile sale cu Comisia și cu Consiliul, e bine, ne-am gândit la acest subiect, un subiect pe care trebuie să-l analizăm. Iar documentul acesta, așa cum am spus încă de la bun început și de altfel țin să mulțumesc secretariatului pentru munca depusă, documentul acesta are o problemă. Există o parte a textului care se referă la simplificare. Uh, însă mai așteptăm în continuare o comunicare din partea Comisiei Europene, o comunicare încă necunoscută. Așteptăm să ajungă pe la jumătatea lui noiembrie, dar din veștile pe care le are secretariatul se pare că nu va fi disponibil acest document până la începutul lui decembrie. Și uh, Bineînțeles, prin acest document, Comisia trebuie să ne transmită ideile sale în ceea ce privește simplificarea administrativă. Și imediat ce vom avea aceste idei, le vom integra în textul nostru. De aceea, deocamdată, documentul nostru se referă doar la gestiunea financiară și uh, la modul în care se execută bugetul. Și imediat ce vom avea noile informații, bineînțeles, vom aprofunda subiectul și vom integra ideile în text. Acum, în ceea ce privește o gestiunea financiară și controlul, Dumneavoastră aveți documentul în fața ochilor, e vorba de paginile 2 și 3. Principiile prin care se execută bugetul comunitar, mai ales eficiența, eficacitatea, evitarea risipei, iată, acestea sunt principiile de bază, fără a uita intervenția curții de conturi, care, bineînțeles, controlează toate aceste informații. Și aici subliniem metodele concrete de executare ale bugetului. Și avem trei posibilități prevăzute în regulamentul financiar. Gestiune centralizată, gestiune comună și gestiune împărtășită. Ei bine, în ceea ce privește gestiunea centralizată, pe care o face uh, Comisia Europeană, de fapt și de drept. Aceasta este fundamentală și se referă la anumite instituții comunitare, spre exemplu Banca Europeană de Investiții și putem spune pe ansamblu că aceste agenții și instituții europene primesc posibilitatea de a avea o gestiune proprie, dar aceasta la rândul său va fi controlată de către Curtea de Conturi. În orice caz, nu afectează uh, aș spune eu, partea cea mai importantă din punctul nostru de vedere a uh, bugetului și anume uh, partea care se referă la gestiunea uh, comună, mixtă. În această parte avem peste 80% din cheltuielile comunitare și care de fapt sunt executate de statele membre. În această gestiune mixtă Comisia are o, o, o misiune deosebit de importantă, pentru că ea a ex- transmite statelor membre modul în care trebuie executată această parte a bugetului. Și executarea bugetului este urmată de o monitorizare foarte atentă din partea Comisiei. Statele membre sunt cele care asumă responsabilitatea în gestionarea fondurilor comunitare asigurându-se că se respectă procedurile relevante. Gestiune integrată, spre exemplu, pentru a avea în final declarația DAS. O declarație DAS pozitivă. A existat o cerere de-a lungul anilor din partea Parlamentului European Însă această solicitare nu a putut fi uh, rezolvată pentru că există probleme în ceea ce privește beneficiarii finali. Și cel de-a treia metodă este gestiunea comună, care se referă la politica agricolă comună și politica de coeziune. Politica de coeziune reprezintă 31% din bugetul comunitar și este cea care pune probleme serioase în momentul executării bugetului. Și pune probleme și mai ales când vine vorba de control, control din partea Tribunalului de Conturi. Constatăm că acolo există erori în continuare și aceste erori, greșeli de executare, bineînțeles, duc la critici, critici în ceea ce privește eficiența Uh, nivelului comunitar și în ceea ce privește eficiența statelor membre în acest domeniu. Acum există o procedură de control integrat mult mai eficientă, care a avut de consecință o reducere semnificativă a greșelilor și erorilor, cel puțin așa afirmă Tribunalul de Conturi. Există anumite inițiative alternative care au fost uh, instaurate în domeniul politicii agricole și care se pare că funcționează foarte bine în ceea ce privește controlul și gestiunea fondurilor. Acum, în ceea ce privește fondurile structurale, bineînțeles, încă mai e nevoie de eforturi din partea Comisiei Europene, în așa fel încât să continuăm îmbunătățirea situației, uh, acest trend pe care l-am constatat deja în ultimii ani. Această gestiune comună se mai referă de asemenea și la organismele internaționale, relațiile cu organismele internaționale, spre exemplu Națiunile Unite. Și uh, din acest punct de vedere, Comisia pentru bugete are un rol important, chiar dacă uneori se plânge de situație. Uh, bineînțeles, în ceea ce privește procedurile bugetare, au fost prezentate amendamente în așa fel încât, de a, în așa fel încât să îmbunătățim posibilitatea de control a modului în care se cheltuiesc fondurile, mai ales la uh, acest nivel internațional fără de care am pierde pur și simplu din vedere modul în care aceste fonduri sunt pur și simplu utilizate. Și de multe ori, da, plecăm de la ideea că e vorba de organisme de încredere uh, fiabile, dar uh, noi, în calitate de Parlament European, avem un mandat clar, un mandat în sensul unei uh, uh, responsabilizări a, a modului în care se uh, utilizează fondurile. Există o lipsă de vizibilitate a fondurilor uh, comunitare, care de fapt sunt cedate acestor organisme internaționale. Știm că Uniunea Europeană este donatorul cel mai important față de instituțiile internaționale, dar Uh, din discuțiile bugetare a reieșit în mod clar faptul că există o lipsă de vizibilitate a Uniunii Europene pe scena internațională în calitate de donator. Iată, doamna președinte, cam acestea sunt temele legate de buget, buget care este deosebit de important, cu atât mai mult cu cât trebuie să pregătim următoarele perspective financiare multianuale. Și așa cum am spus, ne dorim o simplificare o simplificare ce va putea fi introdusă, un capitol suplimentar ce va putea fi introdus în acest document odată ce Comisia ne va transmite documentul său. Ideea este nu numai să obținem fondurile, finanțarea corectă pentru a putea aplica programele prevăzute în așa fel încât să avem o valoare adăugată reală a Uniunii Europene. Uh, e adevărat că opiniile publice naționale sunt foarte sensibile și atente la modul în care Uniunea Europeană își execută bugetul, își confecționează mai întâi și își uh, execută ulterior bugetul. De aceea trebuie să avem o executare care să se apropie de pragul de 100% și în momentul în care există anumite erori în aplicarea anumitor uh, proiecte comunitare, acestea trebuie să fie treptat reduse la zero. Deci fin- chestiunea financiară este din ce în ce mai dificilă, știm că există tensiuni uh, în momentul de față în statele membre și cred eu că metoda unui control aprofundat va fi o metodă bună, dar și o posibilitate de a evita risipirea fondurilor comunitare și să obținem astfel un grad de eficiență mai ridicat. Acum, în ceea ce privește simplificarea, simplificarea și ea la, în sine este importantă. Cu toții dumneavoastră știți, sunteți deputați care vin din diferite regiuni europene, știți modul în care regiunile utilizează programele comunitare, fondurile comunitare și toate persoanele care au avut legături uh, cu uh, fondurile comunitare, cu programele comunitare, primul lucru pe care uh, îl fac este să se plângă de dificultățile crescânde în ceea ce privește aplicarea procedurilor. Și știm că uh, există cazuri specifice în ceea ce privește gestiunea acestor programe. Dar în final uh, se ajunge de multe ori la erori. Pentru că normele de aplicare sunt diferite pentru multe programe, ceea ce, bineînțeles, complică și mai mult controlul administrativ și gestiunea din partea micilor beneficiari. Mă refer aici mai ales la uh, mici beneficiari, mă gândesc, spre exemplu, la primării, care au capacități de gestiune administrativă mai reduse. Știm că Comisia Europeană se apleacă asupra acestui subiect și are intenția să uh, organizeze, o re, să reorganizeze uh, sistemul în întregime, să simplifice regulile de executare ale programelor comunitare, ideea fiind ca interpretarea acestor norme să revină statelor membre și să nu fie Comisia Europeană cea care să trebuiască să impună anumite norme de gestiune și de control care de multe ori în practică nu sunt realizabile. Și experiența ne demonstrează că aceasta ar trebui să fie direcția pe care, în care trebuie să mergem uh, în viitor. Pentru că, așa cum știți foarte bine, complexitatea gestiunii și a controlului a, a crescut în loc să scadă de-a lungul anilor. Și de multe ori, uh, programele comunitare nu se execută pentru că există mulți beneficiari finali care nu vor să-și asume riscul să solicite această cofinanțare comunitară, având în vedere gradul ridicat de risc de comiterea unor greșeli, a unor erori din cauza lucrurilor complicate. Și Comisia Europeană știe foarte bine care este situația în acest domeniu. Iar în final, în ceea ce privește gestiunea uh, calității bugetului și executării acestuia, uh, ideea de eficiență și eficacitate, e bine, în pagina 6 a documentului, aici punem anumite, facem anumite sugestii pentru uh, discuțiile noastre viitoare. Calitatea uh, executării bugetului, simplificarea și întărirea instrumentelor pe care le avem la dispoziție, ne dorim ca executarea bugetului să respecte diferitele politici uh, pe care le avem drept priorități în ceea ce privește obiectivele cuantificate, în ceea ce privește valoarea adăugată și așa mai departe. Apoi, problema neregularităților este una importantă. Așa cum spuneam, simplificarea regulilor și a procedurilor nu vor elimina complet riscul de eroare, însă îl va duce la o reducere a costurilor a, a, și vor duce la un echilibru mai bun între costurile controlului și eficacitatea controlului. Deci raportul acesta între uh, costul și beneficii va fi reechilibrat. Și cu siguranță că vom avea o îmbunătățire reală a gestiunii financiare, a procedurilor, a procedurilor de control pe care le are uh, Comisia Europeană la dispoziție. Iată, doamna președinte, prezentarea succintă a acestui uh, document, e doar o introducere și așteptăm, bineînțeles, din partea Comisiei Europene documentul uh, despre care am vorbit, în așa fel încât să putem aprofunda propunerile noastre în materie de simplificare și de executare mai bună a bugetului comunitar. Ja, vielen Dank, ähm, Salvador. Ähm, nur noch mal... Mulțumesc, Salvador. Din nou, mai avem încă două documente pe care putem continua lucrul. Ă, le aveți deja pe masa dumneavoastră. Unul este raportul din partea Curții de Conturi și acolo se vorbește despre gestionarea finanțelor și îmbunătățirea acesteia și celălalt document din partea departamentului nostru de politici, care este un fel de rezumat care reunește toate informațiile cu privire la perspectivele financiare și implementarea lor. Și flexibilitatea pe care am uh, avut-o în vedere. Cred că se vede acolo presiunea la care au fost supuse aceste uh, perspective financiare. Există uh, anumite cereri de a lua cuvântul. Vă rog, domnul Gottmanis. Voi pune trei întrebări raportorului. Dacă privim anexele, anexele tehnice, la pagina 7 și 8, și calculăm, Vem, veți ajunge la situația că implementarea în această perioadă financiară 2007, 2008, 2009 este în general cu 2,5% mai rea decât în perspectiva financiară anterioară. Deci este vorba de 95-96% din implementare. Și în ultimii ani, uh, implementarea a fost 98,5%. Prima întrebare este dacă este un lucru bun sau rău. Nu există niciun răspuns aici și trebuie să facem o analiză, pentru că dacă privim primii trei ani ai um, perspectivei financiare anterioare, utilizarea a fost 85-89%. Însă acum avem o performanță mai proastă la planificarea implementării. Al doilea aspect pe care îl văd în acest document este dacă privim la pagina 8, se pot, pot vedea domeniile unde implementarea este destul de scăzută. Sunt trei rubrici, 3, 4 și 5. Acestea sunt uh, mult mai puțin implementate de către prim, decât primele titluri. Deci, nu știm dacă este vorba de situație reală sau de lipsă de documentație. În ceea ce privește erorile cu privire la uh, fondurile de coeziune, uh, care ajung la 11%, aceste informații arată că începând din 2007 se implementează un sistem de trei niveluri pentru credit și audit și conform uh, studiului acest uh, sistem din trei nivele duce la scăderea numărului de erori, dar duce la creșterea timpului de implementare. Acest nivel, sistem de trei nivele, a uh, crescut durata până la 1,2 ani. Din acest motiv, voi sublinia că atenția raportorului atrag atenția raportorului asupra faptului că dacă analizăm anexele, trebuie să vedem uh, dacă aceste diferențe merită sau nu în final. Ja, wir sammeln äh, die Fragen. Uh, Foarte bine, atunci haideți să adunăm mai multe întrebări. Doamna Garia. Aș dori să vă atrag atenția asupra raportului ITRE cu privire la simplificarea programelor pentru cercetare și inovare, uh, pe care am fost raportoare. Raportul a fost votat la ITRE cu susținerea tuturor grupurilor politice și va fi votat în mini-plenara din Bruxelles din noiembrie. Așadar, consider că Comisia va efectua simplificarea asupra cercetării și inovării ca un fel de test înainte de a o aplica altor programe. Am uh, examinat tot întregul ciclu de programare de la definirea priorităților până la selectarea propunerilor pentru audit. De asemenea și participarea statelor membre și aprobarea și complexitatea este extrem de mare, chiar și interpretarea regulilor de către diverse servicii în aceeași direcție generală este diferită. Există multe lucruri pe care le putem face pentru a face aceste programe mai ușor de accesat. Raportul este doar un început și problema va fi uh, implementarea din partea Comisiei. O atribuție destul de dificilă pentru că nu este foarte ușor să simplifici. Însă dacă este un exercițiu de succes și Comisia reușește să simplifice programele de cercetare și inovare, atunci câteva din aceste simplificări vor fi extinse la Uh, sau adaptate la fondurile structurale. Mulțumesc. Domnul Farm, în primul am mai multe observații. Există aici multe informații pe care trebuie să le folosim, însă poate că există încă două cerințe pe care le-aș introduce. Întotdeauna discutăm foarte mult despre diferențele între angajamente și plăți. De ce există această problemă? Într-o lume ideală, din punct de vedere teoretic, totul ar trebui să fie la 100%. Dacă implementăm angajamentele și plățile, acestea ar trebui să fie la fel. Într-o lume ideală, din punct de vedere teoretic, acest lucru nu se întâmplă. Însă văd că Salvador invită Comisia să evalueze gestionarea comună. Însă eu cred că ar trebui să avem o evaluare totală a problemei. Care sunt motivele pentru care angajamentele implementate sunt mai mici decât bugetul și plățile sunt mai scăzute în timp. Poate ar trebui să facem o analiză, pentru că de fiecare dată dezbatem acest punct uh, în Parlament întotdeauna încercăm să aducem plățile la nivelul angajamentelor. Aș dori să avem o analiză generală mai bună a acestor probleme atunci când vorbim despre implementarea angajamentelor și plăților. Doar atunci când sunt implementate, uh, vedem rezultatele perspectiva de control este extrem de importantă, însă trebuie să avem și perspectiva rezultatelor. Cu câteva săptămâni în urmă am vizitat un uh, proiect al Fondului Social din statul meu. Uh, a venit un auditor din, de la Bruxelles care a verificat toate detaliile, numărul de participanți și așa mai departe, însă nimeni nu a întrebat nimic despre rezultate. Dacă s-a atins o îmbunătățire uh, a integrării imigranților pe piața de muncă. Nimeni nu a întrebat acest lucru, însă au verificat uh, mesele care au fost oferite și numărul de participanți. Poate că ar trebui să avem o, o, o analiză mai generală a implementării. În al doilea rând, există un ciclu al implementării care se leagă de ceea ce a menționat James Allison despre durata uh, cadrului financiar multianual. Știm că în primul an nu se întâmplă nimic, toată lumea face programe, uh, elaborează metode pentru noile reguli. În al doilea an încep anumite programe, în al treilea an uh, deja merg programele și în al patrulea an de-abia Uh, uh, putem spune că am început cu adevărat. Însă în al șaptelea an uh, trebuie să oprim totul pentru că începe un alt, o altă perioadă de programare și totul revine la zero. Ar fi foarte interesant să vedem care este ciclul de implementare. Cât se implementează în primul și al doilea an și după aceea în anul al treilea și al patrulea și după aceea totul uh, Uh, se reduce din nou. Nu, nu este o, o utilizare eficientă a resurselor europene. Există vreo modalitate de a îmbunătăți acest lucru prin perioade care se suprapun prin alte perioade, însă mi se pare că aici se folosesc foarte prost uh, fondurile noastre, în special în fondurile structurale, dar și în altele putem să avem o analiză a ciclului de implementare pentru a vedea unde sunt problemele și ce putem face pentru a le rezolva. Este esențial să discutăm dacă următoarea durată uh, a cadrului să fie, trebuie să fie de 5, 7 sau 10 ani. Dacă primul și al doilea an nu duc la rezultate, poate este mai ușor să avem o perioadă de 10 ani aș dori o, o analiză a ciclului de implementare. Vă mulțumesc că ați promis că veți fi succint și nu v-ați respectat promisiunea. Acum, bun venit domnului comisar. Bine ați venit. Avem încă câteva întrebări pe lista noastră. Dacă doriți să interveniți acum, va trebui să fie extrem de succintă intervenția dumneavoastră. Și aș dori și răspunsuri foarte scurte. De data aceasta pe scurt. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă vorbim despre evaluarea intermediară a programelor existente și, de asemenea, în ceea ce privește implementarea perspectivelor, acestea trebuie să reprezinte o prioritate, pentru că dacă ne gândim la Europa 2020, trebuie să vorbim și despre noi repere. Din acest punct de vedere, poate ar trebui să ne gândim împreună cu raportorul la numărul de probleme pe care le discutăm. Poate am putea să încercăm să vedem cum putem trata această problemă. Alexander Alvaro, foarte pe scurt. Mulțumesc, domnul președinte, în legătură cu ceea ce a spus domnul Farm. Este corect și au spus și alții acest lucru, că atunci când vorbim despre utilizarea acestor fonduri, trebuie să avem o a, analiză mai bună, o analiză a implementării. Însă trebuie să fim coerenți și uh, nu putem spune aici în comisia noastră că trebuie să facem anumite lucruri și pe de altă parte uh, au existat și amendamente din partea lui, lui James Ellis care vrea și el o uh, verificare a eficienței. Trebuie să fim și coerenți ce se întâmplă cu fondurile noastre. Această problemă este la fel de importantă ca și ceea ce se întâmplă în cadrul programelor. Trebuie să ne angajăm să transpunem pe deplin tot ceea ce a decis Comisia Temporară. Doamna președinte, vă mulțumesc pentru uh, sub, întrebarea succintă. Domnul De Jong și după aceea James Ellis. Vă mulțumesc. În primul rând, cred că există o legătură între numărul de state membre care beneficiază de o linie bugetară și problemele de, de control. Dacă discutăm despre faptul că toate fondurile ar trebui să, fie meargă, să, să meargă către toate statele membre sau unele fonduri ar trebui să fie rezervate doar pentru unele state membre. Dacă monitorizăm mai mult rezultatele decât uh, controlul modalităților, atunci și aici uh, putem îmbunătăți eficiența. Însă în această săptămână Transparency International a publicat indexul de percepție a corupției și patru state membre au performanțe mai scăzute decât în anul anterior, ceea ce este un semnal de alarmă. La ONU nu se permite utilizarea monitorizării proprii, însă dacă utilizăm presiunile de care dispunem uh, față de ONU, atunci putem impune control, controle mai bune. În, al, în ultimul rând, agențiile care sunt menționate în documentul de reflexie, uh, acestea ar trebui analizate mai mult. Acum James. Okay, uh... După aceea Constanțe Creel. Before we go into having financing post 20... Înainte de a trece la finanțarea post-2013, trebuie să vedem cum au fost gestionate fondurile existente. Vedem aici în documentul trimis de Curtea de Conturi că au existat slăbiciuni la finanțările multianuale, însă punctul critic este cercetarea și dezvoltarea, după cum s-a spus anterior sunt 13.000 de cercetători care în prezent refuză să mai colaboreze cu programele noastre de cercetare și de dezvoltare pentru că sunt gestionate în mod neadecvat. Comisia Cercetare s-a spus că statele că banii trebuie retrimiși la statele membre pentru că sistemul s-a blocat, uh, oamenii trebuie să au probleme în a justifica cheltuielile fondurilor, am și eu probleme în propria mea circumscripție electorală în acest sens. S-ar putea să ne trezim că nu mai vrea nimeni să participe la programele noastre din această cauză. Constanța? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea două probleme de discutat. În primul rând, ceea ce privește gestionarea fondurilor. În politica de coeziune, avem o problemă când e vorba de punerea în aplicare a diferitelor reglementări privind finanțările individuale, însă încercăm în prezent și încercăm de câteva vreme să simplificăm puțin procedura și cred că merită să facem acest lucru și merită să ne gândim puțin la simplificarea acestor regulamente, nu numai în materie de politici de coeziune, ci să vedem și ce reguli comune am putea elabora pentru gestionarea tuturor acestor fonduri sau resurse financiare, mediu, instruire și coeziune. Astfel, aceste reguli ar putea fi mai simple, mai transparente, mai eficiente și ar putea fi apoi puse în aplicare peste tot. Deci cine dorește să solicite o finanțare cu fonduri europene n-ar trebui să se confrunte cu reguli diferite în funcție de programul în cadrul căruia depune cererea respectivă. Comisia știu că s-a gândit la aceasta și dacă rezolvăm această problemă, atunci vom reuși să sporim eficiența activităților noastre. Aveți dreptate, trebuie să facem o verificare concentrată pe rezultate, ar fi folositoare și ne va folosi și din acest punct de vedere. Există experiențe clare care pot fi verificate de Curtea de Conturi și acestea ne vor arăta cum stă situația. Curtea de Conturi nu este mulțumită de modul în care s-au cheltuit banii. În materie de punere în aplicare, consider că în calitate de instituții europene și noi avem o parte din vină dacă lucrurile nu merg bine, cel puțin la începutul unei perioade de implementare, în materie de politică de coeziune, am început în 2007 și în iunie 2007 erau deja cam 12 programe autorizate de comisie. Aceasta este o situație pe care regiunile nu pot să o accepte și dacă cei de la Consiliu se ocupă de astfel de decizii înainte de finele anului anterior 2006, atunci nu este timp suficient de pregătire. Noi, în prezent, ne aflăm într-o poziție mult mai bună, pentru că în toate domeniile în care se aplică codecizia după tratatul de la Lisabona, putem încerca să luăm decizii aici pe care Consiliul va trebui să le urmeze și asta ar putea duce la o îmbunătățire a procedurii în materie de punere în aplicare. Dacă în, în, în ultimii ani și înainte de începutul perioadei următoare, dacă lucrurile n-ar fi clar delimitate, atunci eficiența în, în acest, din acest punct de vedere ar putea fi îmbunătățită. domnul Vaughan Porta și apoi domnul Salvator și cu asta încheiem uh, lista intervențiilor. Aș avea două observații legate una de cealaltă. Prima, nivelul scăzut de punere în aplicare a politicilor de coeziune și a fondurilor structurale. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar fi să încercăm să clarificăm, să vedem cine poartă responsabilitatea pentru acest nivel redus de punere în aplicare. Comisia, statele membre, regiunile, uh, sau se leagă de sponsorii proiectelor, de exemplu. Întrebarea pe care trebuie să o punem este dacă nu cumva acest control excesiv uh, este un obstacol în calea punerii în aplicare. Revenind la acea parte a documentului care tocmai a fost prezentată cu privire la managementul mixt, documentul spune da acolo cifra de 11%. Aceste 11% sunt fonduri la risc, de risc. Acest lucru ar trebui subliniat acolo. Și trebuie să nu uităm că există o diferență între eroare și fraudă și nu se regăsește totdeauna această definiție. Vom avea un raport oricum din partea curții de conturi și cred că aceste detalii vor fi subliniate mai bine acolo. Foarte dificil este echilibrarea unei proceduri simplificate și un management financiar temeinic. Însă s-au făcut eforturi în trecut pentru a găsi un echilibru între aceste două abordări. Comisia a avut un plan de măsuri în acest sens și ar trebui să ne uităm puțin la acest plan de măsuri al Comisiei să vedem dacă a funcționat în direcția simplificării procedurilor și mai sunt și alte exemple de cazuri în care Comisia a încercat să îmbunătățească situația. De exemplu, în anumite regiuni există acum acest contract de încredere. Avem în țara Galilor așa ceva. Comisia examinează sistemele de gestiune financiară de la fața locului și dacă le consideră ca fiind eficiente, atunci regiunii respective îi se dă o anumită libertate în materie de gestiune financiară. Deci li se permite să-și vadă de treabă fără foarte mult amestec din partea Comisiei. Deci există exemple Uh, care să ne arate ce am putea face. Nu ar trebui să reinventăm roata. Dacă ne uităm la astfel de inițiative și exemple, să vedem ce funcționează, ce merită aplicat, atunci probabil vom putea extinde aplicarea acestora pe scară mai largă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Miguel, ai cuvântul? Trei scurte observații aș avea. În primul rând, La urma urmelor, pare să existe o diferență considerabilă între programul pentru agricultură și cele coeziune, din câte am înțeles. Aș vrea să văd care sunt diferențele în cauză și ce, care sunt respectivele diferențe. A doua întrebare. Colegul nostru, domnul Garriga, ne va putea spune probabil câteva lucruri despre buget și despre nivelul redus de folosire a fondurilor. În procesul de adoptare a bugetului ar putea fi probleme care în sine să provoace întârzieri. ceea ce privește mecanismele de control, ar putea acestea să ducă la o diferențiere între proiectele care implică investiții la scară mai mică și proiectele care implică investiții pe scară mai largă. Asta în ceea ce privește metodologia control. Ce vreau să spun de fapt? Dacă ne uităm la colaborarea pentru dezvoltare, acțiune externă, când se distribuie fonduri pentru proiecte puse pe picioare de ONG-uri, aceste proiecte sunt de regulă absolut vitale, însă jumătate din bani se cheltuie pentru că aceste organizații trebuie să respecte o procedură de contabilitate, de raportare și așa mai departe. Deci jumătate din fonduri merg în cheltuieri birocratice. e o situație diferită când ai proiecte finanțate cu milioane și milioane de euro, însă pentru aceste pro- proiecte de mici dimensiuni, cred că s-ar putea simplifica puțin procedura. Vă mulțumesc! Cred că n-am să le mai permit colegilor să promită că nu vor vorbi uh, uh, foarte mult, pentru că nu e adevărat, nu se ține nimeni de cuvânt, ne dați speranțe degeaba. Salvador, ai cuvântul. Foarte pe scurt, doamna președinte, pentru că aș vrea ca și domnul comisar să aibă ocazia să ia cuvântul. Foarte pe scurt. Țin să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile lor. După cum știți, aceste contribuții reprezintă o parte fundamentală a documentului și voi încerca acum să fac doar câteva observații, două la număr și să-mi cer scuze dinainte pentru uh, cazul în care unii dintre dumneavoastră rămân fără răspuns. Ei bine, în ceea ce privește anexa documentului, dumneavoastră puteți vedea la pagina numărul 8 care este evoluția Uh, surplusului bugetar. Și vedeți că prin aceste cifre reușim să răspundem deja la uh, anumite întrebări și putem să avem deja o idee despre perspectivele financiare viitoare. Spre exemplu, în 2001 aveam un surplus foarte ridicat foarte ridicat pentru că a existat o diferență mare între perspectivele financiare precedente și cea, uh, cele care au fost lansate la momentul respectiv. Deci s-a ajuns la acest surplus, dar acest lucru uh, acest surplus nu s-a mai uh, produs la următoarele perspective financiare și nici în perspectiva financiară actuală. Vedeți că în 2007, 2008, 2009 există o creștere redusă, redusă a surplusului bugetar, ceea ce înseamnă că a existat o îmbunătățire, o îmbunătățire a modului de gestionare a fondurilor comunitare, atât din partea Comisiei cât și din partea statelor membre. Întotdeauna va exista un echilibru sau o legătură directă între simplificare și control administrativ. Și preiau ideile de angajament, de plăți, acestea, de asemenea, trebuie să fie, angajamentele de plată trebuie să fie, de asemenea, incluse în document, în acest document de reflecție. De asemenea, am intenția să fac anumite propuneri pentru a vedea care ar fi cel mai bune idei pentru simplificare. Să vedem dacă ne vom Uh, focaliza pe gestiunea în sine sau pe rezultatele obținute. Și vom vedea dacă acest lucru se poate aplica tuturor procedurilor, în așa fel încât să se ajungă la o, da, o declarație de asigurare pozitivă. Da. Sunt absolut de acord, de asemenea, în ceea ce privește gestiunea comună, mai ales în ceea ce privește uh, fondurile alocate uh, ONG-urilor. E adevărat că e o problemă distinctă pe care o analizează Curtea de Conturi și Comisia Europeană, întotdeauna în cadrul acestei gestiuni uh, comune, a refuzat să o auditare a fondurilor, a fonduri, spre exemplu, care merg către organismele internaționale, pentru că e un fel de contract bazat pe încredere cu aceste organisme internaționale. Dar uh, ar trebui ca și fondurile alocate acestor organisme internaționale să fie uh, controlate 100%. Și în final, Cine este responsabil de faptul că nu există o executare corectă a bugetului? Uh, trebuie să examinăm în acest sens uh, situația din ultimii ani. În orice caz, știm că lipsește o coordonare între instituțiile naționale de control și instituțiile comunitare de control. Și, în plus de aceasta, ne mai confruntăm și cu o altă feblețe. Din partea instituțiilor uh, comunitare există această panică în ceea ce privește posibilitatea de eroare în gestiunea fondurilor. De ce? Pentru că Parlamentul European a fost întotdeauna foarte dur și strict în ceea ce privește utilizarea fondurilor și avem mulți colegi care au uh, amintit anumite catastrofe politice uh, tocmai care se datorau acestor dificultăți de control. Și e nevoie și de acest control politic din partea Parlamentului European în ceea ce privește modul în care bugetul este executat de Comisia Europeană. În orice caz, principala Uh, problema este că uh, Comisia Europeană este cea care uh, este însăcinată să vegheze la executarea bugetului comunitar. Însă statele membre sunt cele care se ocupă de gestionarea a peste 80% din bugetul comunitar. Deci, noi ceea ce trebuie să facem este să găsim o soluție, o soluție valabilă pentru viitor. Deci, rog pe colegii din Comisia noastră SURE să se gândească la acest aspect fundamental și eventual să facă anumite propuneri interesante pentru viitor. Mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank. Um, da Mulțumesc, spune doamna președinte. Nu vom putea acum să încheiem dezbaterea, să mergem până la capătul ei. Este sigur că pe baza documentului de reflecție vom relua această dezbatere ulterior. Haideți să trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Suntem încântați să-l salutăm pe domnul comisar, care a acceptat să vină să ne explice foarte pe scurt ce anume conține documentul de revizuire de lucru. Și avem foarte multe lucruri pe care le aflăm prin acest document, elemente care ne vor fi utile în negocierea următoarelor perspective financiare elemente pe care va trebui să le transpunem în următoarele perspective financiare. Deci, încă o dată, bun venit, domnule comisar! Bineînțeles, nu ne așteptam din partea dumneavoastră să ne prezentați în detaliu acest document. Uh, toate persoanele interesate au fost deja prezente în faza de primă prezentare a documentului, dar poate că acum ați putea să ne faceți o scurtă introducere după care voi da cuvântul diferitelor uh, grupuri uh, în funcție de uh, ponderea lor în Parlament. Bineînțeles, n-am să mă adresez direct doar coordonatorilor, ci voi încerca să dau cuvântul celui care este desemnat a fi responsabil pe acest subiect din partea fiecărui grup politic. Și deci fiecare grup politic îmi va spune exact cine anume este <laughs> responsabilul uh, și cine este purtătorul de cuvânt. Domnul comisar, vă rog. Thank you for your invitation. it's not much time left. Mulțumesc, doamna președinte. N-a trecut multă vreme de când am făcut uh, prezentarea acestui document în plen. Dumneavoastră ați fost primii care ați uh, fost la curent cu conținutul acestui document. De altfel, după Uh, documentul interesant prezentat de uh, domnul Gariga. Aș dori să-i mulțumesc pentru munca depusă. Cifrele sunt interesante. Aș vrea să vă fac acum o prezentare a diferitelor opțiuni, însă nu aș vrea să uh, merg oarecum în direcția opțiunilor politice. Aș vorbi mai degrabă de cifre. Știm că există anumite controverse, că există o nouă atitudine față de acest, uh, această chestiune a bugetului. Și știu că se vorbește din ce în ce mai mult despre resursele proprii, un subiect care a devenit la modă. În luna august mi-aduc aminte că în momentul în care am evocat acest subiect am avut o reacție foarte critică, însă treptat se vede că există oarecare deschidere către abordarea acestui subiect. Și am senzația că vom putea de-a lungul vremii, vremii să mai analizăm acest, uh, acest uh, subiect. Îmi aduc aminte că acum 5 ani de zile Parlamentul era uh, în favoarea ideii de a uh, crește aceste uh, fonduri, resurse proprii. Și 5 plus 5 reprezintă o condiție o presupunere, pentru că o adevărată revizuire a sistemului de fonduri proprie ar însemna că ar trebui să avem rezerve uh, în mod obligatoriu pentru perioada bugetară următoare, fără de care uh, revizuirea în sine nu ar avea niciun sens. Deci, vedeți, aici e vorba de o condiție prealabilă. Pe de altă parte, trebuie să vedem în ce fel putem schimba com- mm, compoziția, aș spune, a bugetului, capitolele. Unii au o atitudine mai degrabă revoluționară să facă în așa fel încât bugetul să fie complet adaptat strategiei UE 2020. Alții își doresc o consolidare doar a anumitor capitole și posibilitatea de a avea mai multă flexibilitate. În ceea ce privește conținutul, ceea ce este important este, bineînțeles, să vedem care va fi pârghia ce ne va permite să avem un efect real. Uh, care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție. În cadrul Colegiului de Comisar ne întâlnim în mod repetat pentru a analiza lucrurile și pentru a face în așa fel încât sistemul să fie operațional. Spre exemplu, proiectul unei obligațiuni uh, garantate uh, europene ar putea fi o posibilitate și ar putea să fie obiectul unei comunicări ce va fi prezentată anul viitor. Deci vedem în paralel care sunt diferitele progrese înregistrate. Uh, care sunt instrumentele financiare inovatoare și, bineînțeles, încercăm să vedem și care sunt constrângerile. Un alt aspect, în ceea ce privește uh, discuția dumneavoastră actuală, uh, reglementările financiare. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru opiniile dumneavoastră pe această temă. Este evident că revizuirea anuală a reglementării financiare se îndreaptă tocmai în această direcție. Ne dorim cu toții mai puțină birocrație. Și dacă am avea mai puțină birocrație, este evident că uh, simplificarea va fi benefică, mai ales în ceea ce privește pe mici beneficiari. Iată deci aici trei linii de gândire care merg în paralel pentru a reflecționa asupra conținutului, asupra uh, miezului problemei. Rata, compo- comp- compoziția subiectului, simplific- uh, compoziția bugetului, simplificarea procedurilor și instrumentelor financiare, uh, uh, ideea unor resurse proprii sporite. Bineînțeles, însă, ce este important este să vedem care este uh, linia de gândire aici în Parlament, în momentul de față. Uh, să vedem care, cum stau lucrurile, care sunt dezbaterile în statele membre pe această temă. Uh, pentru că, spre exemplu, în ceea ce privește politica de coeziune, nu se știe exact cam cum aceasta trebuie abordată pe viitor. Oare trebuie să uh, uh, privilegiem, uh, aș spune eu, latura teritorialității sau... În fine, uh, deci vedeți că și locul, locul pe care îl acordăm fiecarei politici în sine reprezintă un aspect important. Spre exemplu, politica agricolă. E un subiect delicat. Avem deja anumite, anumite indicații Uh, care ar fi trendul de viitor. Și în momentul de față uh, avem, uh, avem reacții, aș spune eu, destul de critice din partea anumitor capitale care sunt destul de, aș spune eu, iritate în privința anumitor aspecte referitoare la viitorul bugetului european. Bineînțeles, cu mare plăcere ascultăm comentariile dumneavoastră, pentru că dumneavoastră aveți un rol important de uh, jucat, mai ales în ceea ce privește două aspecte deosebit de importante, politica de coeziune, politica uh, agricolă. În acest sens, două documente pe la finalul lunii noiembrie vor fi disponibile. Bineînțeles, nu vor fi documente finale, decizii finale, însă vor indica deja substanța uh, demersurilor viitoare rolul pe care politica agricolă îl va juca pe viitor, politica de coeziune îl va juca pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție, doamna președinte. Mulțumesc. Avem șapte oratori din partea grupurilor politice, după care voi da cuvântul tuturor celor care doresc de asemenea să ia cuvântul. nici măcar nu îndrăznesc să lansez un apel să vă respectați timpul de cuvânt alocat. Mulțumesc, doamna președinte, spune domnul Băghe. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru această introducere, această prezentare. Am avut deja ocazia să-i spun anumite lucruri în plen. După părerea mea, documentul acesta nu conține exact cam ceea ce și dorise deja în 2006 Parlamentul European. Dar este evident că în cadrul concilierii, în cadrul negocierilor pe această temă, vom avea ocazia să abordăm anumite aspecte. Apoi, documentul conține idei interesante în ceea ce privește politicile noastre de viitor, anumite orientări interesante, chiar dacă acestea nu corespund 100% cu uh, dorințele noastre. Uh, Subliniez încă o dată faptul că revizuirea la jumătate de parcurs, simplificarea, acestea sunt elemente indispensabile dacă vrem să scăpăm de cartonașul roșu acordat de Curtea de Conturi. E o condiție absolut indispensabilă, fără de care vom fi ridicoli, iar Comisia trebuie să se aplece îndeaproape asupra acestui subiect, să dea dovadă de curaj, de colaborare cu Parlamentul pentru a ajunge la o reformă. Bineînțeles, nu vrem să renunțăm la controlul bugetar, la disciplina bugetară. La trei săptămâni după prezentarea subiectului, iată că vedem că dintr-o dată comisia găsește sume uh, suplimentare. Și cred că va trebui totuși să raționalizăm lucrurile. Acum, în ceea ce vrește resursele proprii. Haideți să vedem mai întâi ce vom face cu banii care nu au fost utilizați în anumite categorii bugetare. E nevoie de o dezbatere aprofundată pe această temă. Marți am avut ocazia să merg la Berlin și am discutat cu colegii din Bundestag. Și le-am spus, prieten, haideți să vedem puțin tratatele, ce spun ele. Se spune că Uniunea Europeană are nevoie de resurse proprii pentru a finanța anumite Uh, proiecte. Iar cei care își doresc să respecte tratatul, și îmi imaginez că Parlamentul va lupta pentru respectarea tratatului, e bine, trebuie să abordeze și această chestiune a resurselor proprii. Bineînțeles, nu pot acum să anunț care va fi rezultatul dezbaterilor finale, însă lucrurile sunt clar stipulate în tratate. Deci, e un subiect pe care trebuie să-l luăm în considerare și să uh, analizăm toate posibilitățile, după care vom ajunge la o concluzie în urma negocierilor. Toate posibilitățile trebuie să fie analizate în materie de resurse proprii și va trebui, în acest context, Poate va trebui să modificăm anumite categorii, să le reducem în favoarea altor categorii bugetare. În orice caz, e nevoie de garanții în ceea ce privește procedurile de executare a bugetului. În al doilea rând, Comisia în documentul său, review paper, vorbește despre perspective noi în ceea ce privește politica bugetară. Deci va trebui să revizuim perspectivele și asta în contextul, în lumina strategiei UE 2020 și va trebui să vedem care este legătura între politica bugetară și legislația, pentru că există o legătură între ambele aspecte. Comisia a evocat politica de coeziune, a evocat abordarea teritorială. Foarte bine. Dar, domnule comisar, există un raport al Parlamentului în care se spune că ne dorim să menținem volumul bugetului agricol. Deci nu puteți, uh, pe de o parte, ca în uh, documentul neoficial, să spuneți că plățile directe vor scădea fără a preciza în același timp care vor fi consecințele acestor, acestor decizii asupra veniturilor proprii ale uh, Comisiei. Comisia are un rol și anume ar putea eventual să deschidă piețele, spre exemplu față de Canada. Canada care încă continuă să aplice măsuri uh, protecționiste în ceea ce privește, spre exemplu, piața laptelui, produselor lactate. Este inacceptabil așa ceva. Deci aș vrea ca dumneavoastră să discutați cu toate direcțiile generale și să afirmați lucrurile în mod clar. Trebuie să ajungem la un rezultat echilibrat, fără de care n-are sens să discutăm. Apoi, problema continuității, continuitate versus uh, schimbări, finanțarea infrastructurilor, spre exemplu. Iată un aspect important. În momentul în care abordăm acest lucru, va trebui să vedem și care vor fi posibilitățile de a garanta uh, finanțarea infrastructurilor de transport, infrastructuri energetice și așa mai departe. Însă asta nu înseamnă că e neapărat nevoie de transferuri bugetare dintr-un uh, capitol într-altul, în defavoarea anumitor capitole. Eu sunt deschis dezbaterilor, discuțiilor, însă în anumite limite. Apoi, în ceea ce privește relațiile cu țările terțe, iată iarăși un uh, subiect important. Galileo, ITER, va trebui să vedem ce noi metode de guvernanță și de gestiune putem găsi pe baze solide. Și în același timp va trebui să ajungem și la un acord în ceea ce privește proiectele noastre de inovare, de cercetare. Uh, de ce anume avem nevoie în acest nou context mondial? E adevărat că anumite proiecte trebuie să fie realizate. Sunt absolut necesare Însă, în același timp, e nevoie și de perspective financiare care să ne permită să finanțăm concret obiectivele pentru care ne-am uh, dat acordul. Iar după părerea mea, va trebui să calculăm în mod corect, în așa fel încât să nu trebuiască ulterior să revizuim, să remodificăm. Deci să definim mai întâi, din punct de vedere politic, ceea ce ne dorim să realizăm și apoi să obținem finanțarea necesară. Și așa cum spunea și James Ellis, sunt absolut de acord cu cele spuse de dumnealui Adinaur. În momentul în care ajungem la această dezbatere concretă pe marginea fiecărui subiect, eu cred că ar trebui să facem un fel de tabel și să avem diferite modele de calcul cu cifre concrete. Spre exemplu, eventual ventilat pe o durată de 5 ani de zile, în așa fel încât să vedem cum anume vom proceda pentru a fi în același timp și flexibil dar și strict fermi în ceea ce urește realizarea obiectivelor noastre. Când se vorbește despre 5 plus 5, tema abordată din aur, ar fi poate interesant să avem un pachet cât mai echilibrat posibil uh, în sânul Consiliului, dar și nu cred că ar fi bine să, uh, să, să începem să ne certăm și să ne hărțuim unii pe alții din 5 în 5 ani, pentru că până acum discutăm aceste subiecte din 5 în 5 ani. Dacă în anumite domenii e nevoie de structuri uh, clare, ferme, Uh, pe o durată de 5 ani, foarte bine. Însă nu ne putem mulțumi doar de anumite uh, clauze, aș spune eu, uh, de revizuire uh, pentru plăcerea de a revizui. Scopul final este ca bugetul european să fie utilizat în mod corect și, în același timp, acesta să dispună de marge de flexibilitate suficiente pentru a face față, eventual, anumitor cazuri care nu puteau fi prevăzute 2, 3, 4 ani înainte. Eu sunt dispus să discutăm toate modelele Um, chestiunea aceasta a legitimității democratice este o chestiune importantă, flexibilitatea de asemenea este o trăsătură importantă a bugetului european și e nevoie și de o durată să, să analizăm lucrurile în perspectivă, în mod durabil. După părerea mea, discuțiile pe aceste puncte sunt deja prevăzute uh, chiar de la începutul anului viitor, în așa fel încât să avem o analiză comparativă a diferitelor modele. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, señor... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar Lewandowski, sunt puțin dezorientat acum pentru că aici nu discutăm o revizuire a cadrului financiar multianual, acesta a fost deja un angajament luat. În același timp, spuneți că este o propunere pentru următoarele perspective financiare, care ar putea să reprezinte mai multe opțiuni. Deci, întrebarea mea este cum să citim documentul, ce trebuie să facem cu documentul pe care ni l-ați prezentat. Nu este o propunere, folosiți eh, timpul condițional, spuneți ar putea, s-ar putea să existe anumite lucruri și posibilități. Deci, mie mi se pare că dumneavoastră sunteți angajați și în aceeași dezbatere pe care o purtăm aici la Shure, în legătură cu cadrul financiar multianual. Este o dezbatere pe care trebuie să o avem și de aceea am înființat actuala comisie. Trebuie să ne gândim încotro mergem cu Uniunea Europeană, cum facem politicile în Uniune și cum le potrivim în, uh, următoarea, în următoarele perspective financiare. Acestea sunt uh, dezbateri majore, dar presupun că nu putem intra în toate detaliile la care v-ați referit în document. Pur și simplu pentru că comisia noastră uh, își încheie activitatea în 15 zile. Citim documentul, vedem uh, propunerile și după aceea ne terminăm atribuțiile. Nu știu exact cum să citesc documentul actual, însă aș dori să mă refer la trei puncte din document. Noi am cerut un document care să revizuiască uh, actuala perspectivă financiară pe baza strategiei de la Lisabona, uh, strategiei 2020 și că avem nevoie de resurse noi. Acest lucru nici măcar nu este menționat în document conform cerinței noastre. S-ar putea, s-ar putea să trebuiască să revenim la această temă. Și mai apare un aspect curios. Vorbesc despre importan- vorbiți despre importanța flexibilității în această comisie și la Comisia Bugete suntem și noi pentru flexibilitate, însă ceea ce contează este exercitarea flexibilității. Uh, faptul că există opțiuni și posibilități pentru ușoare ajustări ale perspectivelor financiare, uh, dacă acestea nu sunt folosite, putem să mai inventăm încă 20 de instrumente. Dar dacă Consiliul nu le implementează, atunci nu are sens să avem pur și simplu mai multe instrumente. În grupul socialiștilor uh, uh, este angajat în ceea ce privește resursele proprii. Dumneavoastră menționați resursele proprii și se pare că Consiliul este dispus să discute aceste lucruri. Poate nu să nu ajungă la o concluzie, dar să discute ați prezentat câteva posibilități de resurse proprii, poate unele formule sunt mai bune decât altele, însă ați vorbit aici despre taxa pe tranzacțiile financiare, o problemă extrem de importantă pentru socialiști și care apare și în amendamentele noastre. Această temă nu apare deloc. Repet, nu toate posibilitățile apar, unele însă apar și altele au fost lăsate pe din afară. Nu știu de ce ați preferat o posibilitate și nu alta. Ați vorbit și despre sinergie între bugetele naționale și bugetul uh, comunitar, că trebuie să ținem cont de austeritate, de. Um, și acest lucru mă îngrijorează. Suntem în timpul unei crize. Asta înseamnă că trebuie să uh, îmbunătățim eficiența cheltuielilor. Nu fi, trebuie să facem acest lucru indiferent dacă suntem într-o criză sau nu. Trebuie să îmbunătățim eficiența oricum. Trebuie să uh, asigurăm excelența cheltuielilor. Dacă spunem că facem acest lucru uh, pe timp de criză, este ca și cum am spune că nu am avea acest obiectiv în mod obișnuit. Mă voi opri aici uh, mă interesează și părerea altor colegi, însă aș uh, L-aș întreba pe domnul comisar ce ar trebui să facem acest document, cum trebuie să vedem documentul. Într-un sens, asta facem noi aici. Uh, a, a, documentul ar putea fi văzut ca o imixtiune în munca noastră. Pe de altă parte, putem spune că a, uh, vă mulțumim pentru aceste propuneri pe care le putem dezbate, putem face anumite alegeri și încheiem. Însă nu știu exact ce rol are documentul respectiv. Vă mulțumesc. Anne Jensen a avut o idee foarte bună să numim acest document de revizuire un fel de document de reflexie. De reflecție. Și să pornim de la acest punct. Carl. Vă mulțumesc. Am și eu câteva comentarii. Permiteți-mi să, să încep cu lucrurile pozitive. Vrem să avem o discuție serioasă în legătură cu resursele proprii și ne bucură că programul, că Comisia prezintă inițiative serioase. Colegul meu de la Socialdemocrați vroia să ne referim la un anumit tip de text, însă noi suntem deschiși față de orice text uh, este fezabil. Uh, ne bucură discuția cu privire la euroobligațiuni. Este o discuție foarte bună. Orice fel de proiecte uh, care pot să fie folosite pentru a finanța interesele Europei. Deci este un proiect bun. Pe, pentru a fi mai critic, sunt de acord cu colega mea de, de la socialiști că este puțin dificil să înțelegem rolul acestui document. Unul dintre documente se numește uh, Lecții învățate din bugetul de mâine. Și vreau să îl întreb pe domnul comisar ce reprezintă mâine. Pentru că pentru mine uh, Uh, mâine este 2011, 12, 13 și mai departe 2014. Ce vreau să spun? Am convenit o strategie foarte ambițioasă pentru viitor. Avem obiective ambițioase și acestea se reflectă și în documentul dumneavoastră. Întrebarea este cum înțelege Comisia că se va asigura că strategiile respective vor fi implementate în următorii 2-3 ani, înainte de a ajunge la următoarea perspectivă financiară, unde Parlamentul se va asigura că bugetul va susține într-adevăr strategia 2020. Până atunci avem uh, anii 2011, 2012 și 2013, 30% din timpul restant. Ce facem în această perioadă? Comisia spune în uh, documentul său că regulile actuale fac transferul de fonduri extrem de dificil și noi avem mai multe idei cu privire la aceste transferuri avem și un document care uh, detaliază aceste schimb, circumstanțe în schimbare pentru anii 2011, 12 și 13. Așadar, aș dori să aud mai multe despre acest lucru. Documentul introduce multe idei bune pentru următoarea Uh, perspectivă financiară. Majoritatea dintre noi suntem de acord cu ce conține acest document, însă problema este mai degrabă ceea ce nu este inclus în document. De aceea aș uh, fi recunoscător domnului comisar dacă mi-ar detalia uh, aceste aspecte. este greu să nu fi de acord cu ideile din document, însă aș dori Uh, mai multe explicații în legătură cu următorii trei ani, pentru că eu nu cred că vom putea supraviețui uh, examinând doar ce parte din bugetul actual susține strategia 2020. Avem un procent care sună destul de bine, însă nu este o schimbare din uh, la bugetul actual, este doar un procent din bugetul actual care poate fi folosit pentru proiectele acestea. Însă nu este vorba de o schimbare a bugetului. Acesta este un punct cheie la care nu găsesc răspunsuri în documentul actual și în alte documente din partea Comisiei, așa încât uh, aș fi recunoscător domnului comisar dacă mi-ar da câteva explicații. Însă documentul este bun și sunt convins că și domnul comisar are câteva răspunsuri bune pentru noi. Mulțumesc, Carl. Pe lista vorbitorilor urmează grupul verzilor. Știu că Reinhard Bütikofer a dorit să ia cuvântul, însă vorbește în numele verzilor sau în numele său personal? Dacă vorbește în numele verzilor, are cuvântul acum, dacă nu, atunci Helga. Da, în numele verzilor, însă doamnele au prioritate. Uh, nu, îmi pare rău, spune doamna președinte, nu este un argument valid. Bine, atunci, doamna Triple și vorbește în numele verzilor. Domnule comisar, în primul rând, vă mulțumesc uh, pentru documentul care este mai mult un document de reflecție decât un document bugetar dacă privim conținutul. Mi-ar fi plăcut să văd un document de revizuire bugetară, așa încât vă voi pune câteva întrebări de ordin politic. Sunt câteva uh, propuneri bune în document, eu aș, însă aș dori să mă refer la uh, probleme strategice. Suntem angajați în momentul actual în discuții bugetare cu Consiliul. Uh, Parlamentul și-a votat patru idei principale șapte idei principale prin care se leagă bugetul din 2011 de ambițiile bugetare de lung, pe termen lung. În perioada de tranziție 2011-2013 uh, vor exista schimbări și nu uh, după cum vrea Consiliul ca schimbările să apară doar din 2014 încolo. Domnule comisar, eu v-aș întreba care este rolul dumneavoastră politic în ceea ce privește echilibrarea intereselor Consiliului în documentul dumneavoastră de revizuire. Vreți să avem politici care să susține interesele Parlamentului și ale documentului dumneavoastră și anume să nu așteptăm până în 2014 și să introducem schimbările de acum. Și ceilalți colegi au pus aceeași întrebare. Care este ideea politică centrală a documentului? Și Uh, cum este relevant pentru a doua jumătate a programului de planificare și perioadei de planificare. Și a doua întrebare politică, întrebare în legătură cu strategia 2020. Dacă ne gândim la schimbările calitative în legătură cu modernizarea politicilor de creștere și Uh, de cercetare și alte schimbări calitative. Acestea ar trebui să înceapă în mod ideal înainte de 2014. Care este rolul politic al Comisiei? Veți folosi documentul dumneavoastră pentru a uh, urgenta introducerea acestor probleme sau uh, vom anii până în 2014 vor fi ani rosiți? Uh, vă mulțumesc și acum verzi. De de fapt, aceștia au fost verzi și acum grupul conservatorilor și reformiștilor. Poiavenia și documentul comisiei. Vă mulțumesc. Nu văd niciun motiv pentru a critica această situație. Am primit documentul de la comisie, un document important. Asta mai ales că lucrurile se află încă în stadiul de discuții și acest document contribuie la aceste discuții. Ar fi o pierdere de vreme dacă am discutat prea mult problema resurselor proprii. Dacă ne uităm la cameră, vedem o diversitate considerabilă de opinii, însă nu există dorința de a discuta noul fiscalism, noua distribuție a resurselor interne și asupra modului în care acestea ar trebui să fie cheltuite de statele membre și respectiv Bruxelles. Nu cred că e un lucru care merită a fi discutat acum. Am însă o serie de îndoieli dacă ne gândim la plus valoare, pe de o parte, și la regiunile cele mai sărace, pe de alta. Sprijinul pentru regiunile cele mai sărace este formulat într-un limbaj care nu este deosebit de egoist. Sprijinul pentru regiunile mai sărace este expresia a ceea ce se înțelege prin plus valoare în Uniunea Europeană. Acestea pot, într-adevăr, beneficia pe deplin de pe urma pieței unice și pentru a beneficia de pe pieței unice. Este un lucru covârșitor de important care ne va permite tuturor să depășim cu bine criza. Și, într-adevăr, piața comună ne ajută pe toți și statele donatoare și statele beneficiare au de câștigat și se văd într-adevăr beneficii la nivelul tuturor indicatorilor pe care îi avem la dispoziție în fiecare an, indicatori care se referă la situația macroeconomică și mai ales în contextul politicii de coeziune. Deci acesta ar fi un comentariu important privind tonul acestui document. Însă documentul în sine trebuie să fie primit bine și apreciat ca atare. Vă mulțumesc, Miguel, pentru, de la GUE. N-am să vorbesc foarte mult. Este într-adevăr un document de reflecție. haideți să-l judecăm pe baza propriilor merite ca document de reflecție. O primă îndoială pe care o simt ar fi următoarea. Cred că se oferă o alegere implicită în acest document. Ce înseamnă asta? În materie de buget, lucrul important este sporirea eficienței. așa zisele metode novatoare de finanțare sunt menite a finanța proiecte specifice. Cu alte cuvinte, lucrăm aici cu un buget la aceeași scară cu diferite resurse financiare extinse care ar putea finanța un număr finit de proiecte. Însă prima mea îndoială este următoarea va funcționa acest model? Am serios îndoieli în acest sens. Cred că putem, într-adevăr, spori eficiența. Și trebuie să încercăm să facem asta. Însă mă îndoiesc că o intervenție mai considerabilă a Uniunii Europene în proiecte menite a crea locuri de muncă și a asigura o dezvoltare durabilă ar trebui să se bazeze doar pe noile fluxuri financiare. Sprijinii de acestor fluxuri sunt în favoarea acestor obligațiuni europene, însă, după cum se spunea, aceste surse novatoare pun o problemă de răspundere democratică și, și de supraveghere. Cum vom supraveghea activitatea acestor instituții care joacă rolul cu adevărat important în finanțarea acestor proiecte? Deci asta ar fi prima mea întrebare pentru dumneavoastră. A doua, practic, este un comentariu cu privire la cadrul pe 10 ani și cu o revizuire după 5 ani. În lumina experiențelor anterioare și experiențelor recente, ce garanții ne-ar putea oferi Comisia că statele membre, într-adevăr, vor fi de acord cu această evaluare la jumătatea perioadei? Știm din cadrul financiar actual că statele membre se angajează, semnând acest acord interinstituțional cu Parlamentul și Comisia. Dar când vine momentul să efectueze această uh, revizuire și examinare la jumătatea perioadei, spun nu, nu, nu, e momentul să o facem. Deci dacă vrem să lucrăm cu planuri pe 10 ani, toate problemele pe care le-am avut cu rapoartele pe parcurs în trecut vor trebui să fie acoperite cu garanții solide, pentru că altfel o să avem încă o dată un cadru financiar multianual care va fi, ne, ne, ne va ține practic prizonieri timp de 10 ani, nepermițându-ne să rezolvăm toate aceste aspecte legate de incertitudinile economice care sunt extrem de prezente în perioada actuală. Deci cum ar putea bugetul european să facă față lucrurilor neprevăzute, incertitudinilor, nu doar politice, ci și economice? E o întrebare care nu își găsește deocamdată răspunsul. Și a treia observație și ultima se referă la faptul că în text nu se vorbește de anumite lucruri. Președintele Comisiei Europene a menționat în repetate rânduri nevoia de a include o dimensiune socială la nivel european pentru a completa politicile sociale puse în aplicare de fiecare stat membru. Sunt perfect de acord cu această dimensiune socială suplimentară, însă ce observ eu este că, în primul rând, aceasta nu se regăsește în textul pe care îl avem în față și întrebarea pe care mi-o pun este de ce? Și un al doilea aspect aici mai complex, în opinia mea, este acela că Europa are sau s-a angajat pe un drum care implică tot o serie de diferențe între statele membre, mai ales în raport cu statele care nu sunt membre ale zonei euro. Sunt diferențe structurale chiar. Politica de coeziune pare să nu fi reușit să schimbe acest ciclu divergent în care s-a înscris Uniunea Europeană și care a fost complicat și de criză. Și acum vine întrebarea mea. În acest context, că este extrem de probabil că această divergență, într-adevăr, să aibă loc cum consideră Comisia că va trebui inclusă aici această dimensiune socială ca partea modelului? Pentru că trebuie să ne, ne putem spune, da, o să găsim noi o soluție în forma politicilor de coeziune care au un impact social indirect, creează locuri de muncă, ajută la dezvoltarea societății ca atare și așa mai departe. Da, dar în prezent este clar că politicile de coeziune în sine nu sunt suficiente pentru a ne permite să evităm o înrăutățire a diferențelor și divergențelor din Europa de fapt, în, în cel mai bun caz, nu fac decât să îmbunătățească situația socială dintr-un anumit stat membru, fără a reduce însă discrepanțele dintre statele membre. Vă mulțumesc. Și acum uh, ultima intervenție, doamna Andreasen. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Și eu sunt uh, puțin derutată de conținutul documentului, însă ce mă îngrijorează mai tare este faptul că este un document de reflexie. Comisia nu înțelege ce înseamnă să oferi un buget eficient. Și este o îngrijorare pe care o am de mulți ani. Ajungem la situația, o situație cum este cea cu care ne-am confruntat săptămâna trecută și chiar săptămâna asta – Parlamentul European aprobă includerea unui fond pentru lapte de 300 de milioane în bugetul pe 2011, Comisia Europeană vine și trimite un buget modificat în care se reduce această linie bugetară pentru 2010. Asta, după mine, este definiția unui buget ineficient. Ce, ce facem aici, la urmă urmelor? Mă întreb dacă cei de la comisie înțeleg legătura între un buget ineficient și neregularitățile pe care le identifică în fiecare an curtea de conturi în multe capitole ale bugetului. Neregularități sau fraude, ei bine, asta rămâne de discutat. Însă, realitatea este că, de exemplu, în materie de fonduri de coeziune, s-au identificat numeroase neregularități și bugetul pe care l-am propus și l-am votat în Parlament uh, a cerut o cerere de 17% fondurilor de coeziune. Ca să concluzionez, voi spune că nu suntem în situația de a discuta problema resurselor sau a sporirii resurselor proprii sau a, a discuta propuneri pentru resursele proprii dacă nu putem oferi cetățenilor europeni un buget cu adevărat eficient. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult. Dăm acum cuvântul raportorului cu o scurtă, inter... foarte scurtă intervenție și apoi domnul comisar ne va răspunde. Mulțumesc, doamna președinte. Din nou, foarte pe scurt. Este evident, colegii au uh, exprimat aproape toate ideile necesare. Uh, este evident că în dezbaterea referitoare la noile venituri proprii, resurse proprii, uh, avem un interes comun, atât în ceea ce urește Parlamentul European, dar după părerea mea și Comisia. Trebuie să ținem seama că în momentul de față resursele proprii Uh, ținând seama și de surplusurile anuale, uh, e bine, resursele se află sub nevoile pentru anumite categorii bugetare. Și trebuie să vedem, în caz de nevoie, dacă Comisia Europeană este capabilă să uh, reacționeze în așa fel încât să facem față anumite circunstanțe, știu eu, neobișnuite, extraordinare. Este evident că până în prezent anumite, anumite programe, mă gândesc, spre exemplu, la ITER, au avut nevoie de finanțare suplimentară care nu era prevăzută inițial. Noi ne aflăm aici în Comisia Sure și aș dori să amintesc colegilor faptul că avem deja o, un, am avut deja un vot, o poziție pe care am votat-o pentru următorii 5 ani, iar schimbarea acestei poziții ar implica anumite uh, Uh, aș spune eu, condiții de flexibilitate, dar și de certitudine pentru următoarele perspective financiare. Noi așteptăm o propunere din partea Comisiei Europene referitor la aceste perspective și viziunea pe care o are raportorul, uh, să mă rog, reprezentantul Comisiei vis a -vis de aceste perspective financiare, e bine, documentul demonstrează că documentul ar fi mai util, dar într-un viitor îndepărtat, în, cu începere din 2014 încolo, decât într-un viitor imediat. Lipsesc anumite teme, spre exemplu, posibilitatea unor noi perspective financiare, ceea ce înseamnă revizuirea perspectivelor financiare actuale. Deci, în acest sens, munca mea în calitate de raportor este să mă ocup direct de următoarele perspective financiare. Din acest punct de vedere, documentul uh, ok, așa cum este redactat, este bun. Nu se îndepărtează prea mult de pozițiile noastre. Acolo figurează puncte importante importante din punct de vedere al comisiei noastre, comisiei sure. Eu sunt de părere că comisia își face munca. Deci noi, la rândul nostru, ne vom face munca noastră. Noi, ca Parlament, vom avea un document, un document de reflexie, un document oficial în care vom spune exact care vor trebui să fie liniile directoare ale următoarelor perspective financiare. Și noi avem, uh, Comisia va face exact același lucru. Ar fi bine ca cele două documente să coincidă. Uh, să coincidă având și posibilitatea aceasta de feedback, uh, de input. Noi așteptăm din partea Comisiei anumite idei am vrea să știm dinainte cam care ar fi acest document atât de uh, secret și confidențial al Comisiei. Dar, oricum, există idei clare asupra cărora suntem de acord. Spre exemplu, valoarea adăugată la nivel european. Ideile Parlamentului și ale Comisiei sunt aproape identice, atât uh, cele cuprinse în documentul de lucru pe care tocmai l-ați prezentat, dar și în documentul de reflexie. Apoi, strategia UE 2020, de asemenea, e o temă asupra căreia suntem de acord, asupra căreia suntem de acord. Bineînțeles că multe întrebări nu și-au primit încă răspuns în cadrul strategiei UE 2020, însă cu toții suntem de acord asupra celor ce trebuie realizate prin intermediul acestui, acestui instrument, acestei strategii UE 2020. Uh, strategia UE 2020 va reprezenta cam 43% din uh, bugetul european. Avem aceste șapte puncte principale pe care le-am definit, priorități pe care le-am definit. Uh, nu trebuie să pierdem din vedere situația politicii agricole, a politicii de coeziune. Și este evident că asta vom face. Vom include politica agricolă și politica de coeziune în aceste noi perspective. Documentul este destul de clar în materie de politică agricolă și politică de coeziune. Există acolo deja anumite sugestii, anumite idei, mai ales în ceea ce vrește politica de coeziune. Acolo se cere o mai bună coordonare, coordonare și cu strategia UE 2020. Se evocă anumite criterii, criterii de coerență, care ar trebui să fie Uh, politica de coeziune a viitorului, deci modificarea obiectivelor sale, tocmai pentru a se conforma strategiei UE 2020 și mai există și un uh, aliniat foarte interesant și anume îmbunătățirea calității uh, cheltuierilor, fondurilor cheltuite. Și se fac acolo propuneri extrem de interesante interesante. Bineînțeles, la un moment dat când le vom discuta, acest lucru va duce la polemici, dar uh, vedem că Aici e vorba despre capacitatea statelor membre și ale regiunilor de a obține fonduri suplimentare pe viitor. Ori această capacitate de a primi fonduri va depinde de capacitatea lor de absorpție, deci de gestiune administrativă, de control și așa mai departe, pentru că e nevoie de control eficient, e nevoie de o gestiune eficientă. Deci acesta este un aspect important, o linie, aș spune eu, de acțiune care poate fi interesantă pe viitor și care figurează în, în, în document. În orice caz, ca raportor, doamna președinte, din punctul meu de vedere, este un document foarte util. Uh, sunt oarecum liniștit să aflu care sunt propunerile Comisiei Europene și să văd că propunerile Parlamentului și ale Comisiei nu sunt chiar atât de îndepărtate unele de altele. Noi, ca autoritate politică la Parlament, avem dreptul și datoria să mergem mai departe decât Comisia Europeană în momentul în care elaborăm aceste principii generale. Însă, Repet încă o dată, documentul este util. Doresc să mulțumesc uh, domnului comisar pentru acest document și el ne va fi util ca bază de lucru. Doamna președinte, mulțumesc. Și eu, la rândul meu, sunt de părere că acest document reprezintă o bază de lucru suficientă pentru munca Comisiei noastre sure. Însă nu sunt de acord să spun că nu am reușit să ne impunem punctul nostru de vedere, să uh, nu am reușit să uh, facem acel input. Intervenția domnului Poleda fără microfon. Doamna președinte continuă. Eu cred că această idee se, se oglindește în text. Domnul comisar acum are cuvântul. Thank you for your comments. Uh, Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră a fost um, foc de armă din partea aliaților, i-aș spune. Să începem cu începutul. Ieri la trialog, într-adevăr, ne-am confruntat cu, noi, cu problema de a găsi noi resurse pentru a finanța ITRE, însă ce trebuie spus aici este că, într-adevăr, putem oferi un buget modificat pentru 2010, indicând în același timp că au rămas cam 300 de milioane de euro necheltuiți eh, din bugetul pentru agricultură. Asta s-a întâmplat, e adevărul. Problema care se pune este folosim pentru ITRE sau nu acești bani. Însă, același lucru se aplică și pentru anul viitor. În prezent, știm că tot la capitolul agricultură pe anul viitor vor fi cam 340 de milioane mai puțin în proiectul de buget. Nu e un, un lucru pozitiv, însă cel puțin știm acest lucru din vreme și putem folosi alocările bugetare într-un mod mai flexibil. O să primiți o explicație în scris și nu o să mai fiți așa nemulțumiți cum a fost ieri. În ceea ce privește politica agricolă comună, Aceasta reprezintă o componentă semnificativă a bugetului european și este uneori greu înțeleasă. Este 40% din buget, 1% din GDP, o politică comună. În alte domenii, nu, deci există și bugete naționale pentru agricultură și peste asta vine și bugetul european. Și această... Asta nu înseamnă că 40% din, din uh, forța de muncă lucrează în agricultură. Nu, acest lucru trebuie să fie constituit ca o politică, într-adevăr, comună. Un lucru pe care l-am subliniat în rapoartele noastre este acela că în 2009 subvențiile directe din bugetul european se ridicau la jumătate din venitul mediu al unui fermer. E vorba de a-i sprijini să supraviețuiască. E jumătate din venitul unui fermer mediu provine din bugetul european. Deci e o problemă serioasă și cere o decizie politică serioasă pe viitor. Dacă ne gândim la zonele rurale din Europa, Și credeți-mă, când se, chiar și când se face aluzia că ar trebui să fie redusă proporția pe 2000, până în 2020, mi se aduce aminte, nu numai de către Paris, ci și de Varșovia, pentru că și țara mea este o țară agricolă, mi se aduce aminte că acest lucru va fi greu, greu de negociat în viitor doamna Cartezaval Rubial a deschis discuția cu privire la schimbarea titlului acestui document de reflecție. Și au și alți vorbitori și-au pus întrebarea cum trebuie să citim acest document. Bine, intenția era de a examina și nu de a revizui, a revizui la mod potențial. sarcina comisiei este să examineze. Și în această examinare vedem o adaptare la principiile 2020. De exemplu, creșterea inteligentă, cercetare și inovare, cheltuieli, inclusiv platformele tehnologice europene, spațiul european al cercetării, infrastructură, creș- creș- dezvoltare durabilă, politica agricolă comună și apoi coeziune și eliminarea sărăciei. Deci găsim aici o transpunere a principiilor bugetare în conformitate cu elementele strategiei 2020. Însă, după cum ați văzut, nu este o ajustare directă, explicită la prevederile tratatului de la Lisabona. Dar în termen practic există și așa ceva. Încă o dată, în practic, în termen practic, s-a se, se face acolo o referire la serviciul de acțiune externă, asta la nivelul bugetului și a fondurilor. Este o adaptare la prevederile tratatului de Lisabona, care înseamnă cheltuieli suplimentare. Cum să citim documentul? ca o deschidere a discuției, ca oferirea unor opțiuni. N-a fost intenția noastră să avem o declarație fermă din partea Consiliului care să ucidă orice potențială dezbatere cu referire la o tematică relevantă și de discutat în 2011 și așa mai departe. În decembrie avem o opinie a Consiliului, o, o opinie fermă a Consiliului, care practic pune punct unei discuții care ar trebui să continue în anul următor. Deci a existat o intenție clară de a avea un document echilibrat, oarecum plicticos, într-adevăr, dar care să ofere opțiuni și considerații pentru viitor. Nu sunt de acord cu ce s-a spus aici, că în uh, document nu se vorbește de lecțiile învățate. Flexibilitatea nu e un exercițiu teoretic. Noi am putut mobiliza mai bine de 8 miliarde de euro până acum. Rezultatul nu e rău. Însă, o flexibilitate de 0,03% este importantă la volumul acesta și în examinarea bugetului, vedeți că Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, care e un instrument destul de lent de reacție internă, ar putea fi făcut mai flexibil și să vă dau exemplul uh, catastrofei din Ungaria. Nu putem reacționa rapid prin fondul de solidaritate la o catastrofă ca cea din Ungaria, pentru că asta nu e naturală, ci artificială, de natură tehnică care are însă efecte naturale și de mediu. Nu putem folosi fondul de solidaritate. Deci asta ne arată clar că ar trebui să simplificăm modul de mobilizare și de a flexibiliza modul de mobilizare al acestui fond de solidaritate. Pe lista resurselor proprii avem două opțiuni pentru sectorul financiar taxa pe tranzacțiile financiare și taxa pentru activitățile financiare, cu aluzia subtilă că acest, dacă acest text nu va fi, nu va întruni adeziune intercontinentală, va crea probleme. Cred că e mai bine să căutăm avantaje în taxarea marilor corporații e un risc mai mic de delocalizare a industriilor astfel. Discutăm acest lucru în anexe. Există acolo o aluzie destul de delicată, dar se spune că a taxa corporațiile și nu operațiunile ar fi o metodă preferabilă de lucru. Sunt uh, aproape de acord cu ce au spus mulți vorbitori, dar ar trebui să, să decuplăm cumva bugetul de criză. E vorba de răspunderi distincte și pentru mine acest lucru este important. Bugetul european nu poate fi văzut ca un țap ispășitor pentru deficiențele sistemelor fiscale din Europa. Noi nu putem fi acuzați pentru astfel de deficite, pentru probleme care se întâlnesc în prezent peste tot în Europa. Trebuie să le luăm în considerație, însă răspunderea noastră este alta. Datorii, deficite, astea nu sunt problema noastră. Noi trebuie să asigurăm recâștigarea încrederii pe piața financiară. Noi trebuie să facem ceea ce s-a promis că se va realiza până în 2013. Mulțumesc, domnule Haglund, pentru comentariile pozitive. Aveți dreptate, a fost o greșeală în comunicatul de presă care se referea la lecții din viitor, nu știu cum, cum sigur spune acolo, dar dacă citiți comunicatul de presă, era vorba de lecții din experiența de astăzi. Legătura cu politicul, o altă întrebare. Da, există o legătură clară între procedura anuală și locul Parlamentului European în anii următori, între 2012-2013. Poziția mea este următoarea. Va trebui să vedem ce soluție va fi acceptabilă în ultima consiliere, însă în ceea ce mă privește, scopul important și realizarea principală ar fi să avem reprezentații Parlamentului la negocieri de la începutul următoarei perspective financiare, nu undeva în afară pregătind rezoluții și intrând în joc după ce guvernele au căzut deja la înțelegere nu, ar fi o realizare parlamentă a Parlamentului, greu de făcut, dar ar trebui să fie un scop politic să participe. Avem consiliere pentru 2011. Asta ar fi sfatul meu modest, însă sunt părtinitor aici, nu sunt neutru în ceea ce spun. Parlamentul ar trebui să fie un partener la negocieri în runda de negocieri interguvernamentale, pentru că altfel va veni prea târziu după ce deja s-a căzut la un acord și nu se va mai putea discuta de, nu se va mai putea discuta decât sumele reziduale rămase pe aici, pe acolo. Nu va fi vorba de a schimba viitorul cu adevărat. Aveți foarte mulți membri cu experiență la negocierile pentru 2011 trebuie să vă găsiți un loc de la bun început în întreaga procedură. Acest lucru ar fi mai bine pentru viitor. pentru că altfel nu vor exista decât declarații și reacții fără consecințe semnificative, însă nu o să merg mai departe, n-am să vorbesc mai mult despre această potențială Uh, conectare a negocierilor cu viitoarea poziție a Parlamentului în jocul financiar. Domnul Șemanski se referea la capitolul resurselor proprii din document și spunea că acest context al crizei nu este unul adecvat pentru astfel de discuție, însă ideea de a avea o discuție pe această temă care de a avea la jumătatea lui 2010 se lega tocmai de problemele fiscale cu care se confruntau mulți miniștri de finanțe din statele membre care spuneau că ar fi bine să se reducă plățile directe. Dacă plățile directe s-ar reduce, ar trebui găsit altceva și asta a fost motivul principal pentru care uh, am avut aceste discuții după ce am fost în câteva capitale europene. La nivel neoficial, toată lumea încerca să schimbe componența dintre resurse proprii și plăți directe, pentru că toată lumea lucrează cu buget de austeritate, toată lumea a promis că va face asta comisiei, o scădere la 3% de la 10% a deficitului bugetar într-un termen de timp foarte, foarte scurt nu este nicio contradicție între valoarea adăugată în termeni de finanțare pentru regiunile sărace. Ideea e greu de apărat pentru o perioadă lungă de timp, mai ales când e vorba de resurse comune, rețelele transeuropene, de exemplu. Aici e vorba de răspunsuri comune la probleme comune, cum ar fi schimbările de climă, sau siguranța energetică sau o reacție la dezastrele naturale, inundații, așa mai departe. Deci ideea de a nu lăsa o țară singură în fața unei catastrofe naturale și un altă valoare adăugată a unui buget este consider, eh, consolidarea serviciului de acțiune externă, altă uh, valoare adăugată este sprijinul pentru regiunile mai sărace, însă aici nu sunt sigur. Nu știu, e parte însă de filozofia de solidaritate a Uniunii Europene. Știți lucru se regăsea în documentul lui Gariga și altora. Domnul Portas. This uh, primary uh, remark that pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește observațiile dumneavoastră. Dacă acum 10 ani am fi avut garanția unei adevărate revizuiri, o garanție de acest gen se bazează pe două elemente. Mai întâi să avem o rezervă. Noi propunem 5% drept rezervă obligatorie și ca să regăsești aceste 5% procente, aici eh, va fi greu, pentru că noi deocamdată avem doar o marjă de flexibilitate de 0,03%. Deci vedeți că așa o, o astfel de rezervă obligatorie e o sumă importantă pe care să o poți re utiliza pe o durată de 5 ani acolo unde este necesar. Iar cea de-a doua linie este dorința politică, voința politică de a avea o revizuire. Dacă nu există voință politică, atunci nu ai cum să faci niciun fel de revizuire. Apoi, în ceea ce privește necesitățile, aș spune eu, din ordin social. Ei bine, fondul social trebuie să fie mai vizibil fondul social ar trebui să devină parte a politicii de coeziune, să nu fie separat de politica de coeziune și să fie mai vizibil, tocmai pentru a rezolva aceste probleme. Doamna Andreasen întotdeauna vrea să aibă această garanție de calitate a cheltuirii fondurilor. Știm că lucrurile s-au îmbunătățit și poate că acest lucru poate să se extindă și politicii de coeziune și vom, poate, vom vedea acest lucru în următorul raport al Curții de Conturi. Ce pot să vă spun este, spre exemplu, pentru anul 2010 avem o reducere a plăților de la buget cu un miliard. 2008 era o, aveam uh, un buget de 5 miliarde și vedeți că s-a îmbunătățit în câțiva ani de zile uh, cu un miliard. E o comparație între 2008 și 2010. Poate că nu e suficient, uh, însă lucrurile sunt rare ori cu adevărat perfecte și sunt deschis oricăror critici. Au mai existat și alte observații mai de detaliu, însă văd că pe ansamblu sentimentul este destul de pozitiv vis-a-vis -vis de acest document. Vom avea cu siguranță ocazia să avem discuții bilaterale. În momentul de față mă voi opri aici, nu voi face alte comentarii, însă uh, mai întâi doresc, înainte de a încheia, doresc să vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră pozitive. Doamna președinte, mulțumesc! Noi suntem primii întotdeauna când e vorba de lucruri pozitive să le subliniem, dar și, într-adevăr, suntem și primii când trebuie criticată comisia. Eu am spus întotdeauna că ă, de data aceasta comisia ne-a ascultat foarte bine. Văd că domnul Böge mai dorește să mai ia încă o dată cuvântul, dar vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc domnului comisar pentru aceste concluzii. Acum, în ceea ce privește calendarul legat, concret legat de uh, propunerea legislativă care ar trebui să intervină la sfârșitul lunii ianuarie, ar putea oare Comisia să ne spună Uh, cum stă situația cu comunicările care nu sunt de tip legislativ? Când anume acestea vor fi uh, disponibile? Doamna președinte. Nu l-aș fi lăsat pe domnul Lewandowski să plece din sală fără să-i fi pus eu însă această întrebare. Aveți deja o idee referitoare la calendar? Ehm, deocamdată încă nu am luat o decizie precisă. Nu știm exact dacă, va fi, eh, dacă documentele vor fi disponibile în luna mai 2011 sau în luna iunie 2011. Eh, vom face acest lucru după raportul Parlamentului. Ar fi posibil poate și în aprilie deja. Doamna președinte, da, dar uh, vom avea o comunicare de tip nelegislativ înainte de luna iunie? Eventual la începutul anului, la începutul lunii martie? Domnul comisar. Această comunicare generală în ceea ce privește următoarele perspective financiare ar trebui să fie prezentată împreună cu primul pachet legislativ însă nu știm acum exact când anume. Calendarul nu este încă definitivat, doamna președinte. Foarte bine atunci. Văd că mai avem încă trei colegi care doresc să ia cuvântul. De de Kommissar möchte jetzt entlassen werden. <laughs> <laughs> ah, dar se pare că domnul comisar va trebui să ne părăsească. Atunci îi mulțumim în mod călduros pentru prezență. Vă urez o zi bună, domnule comisar, și mult succes în lucrările dumneavoastră cu ședințe atât de pozitive uh, precum cea de astăzi. Are acum cuvântul domnul Berman. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aveam anumite întrebări de adresa domnului comisar și iată că mă regăsesc în fața unui scaun gol. În fine, câteva observații acum. Când ne uităm la documentul comisiei, se pare că există acest risc să ajungem la cel mai mic uh, numitor comun, fără prea multe posibilități de alegere, așa cum spunea și domnul Lewandowski și cum spunea și domnul Andrei Sen, textul e oarecum, aș spune, plictisitor. Dacă utilizăm strategia UE 2020 ca un criteriu de bază în funcție de care vom uh, evalua alegerile noastre bugetare, atunci este evident că e nevoie de o reformă profundă. Uh, există anumite capitole care trebuie reorganizate. Politica de coeziune, politica agricolă, care reprezintă o rată importantă, un procent important din bugetul european. Uh, Uh, știm că strategia UE 2020 își dorește încurajarea creșterii economice și ajutoarele și subsidiile care sunt acordate nu sunt eficiente în materie de creare de locuri de muncă, de utilizare eficientă a resurselor și așa mai departe. Deci avem nevoie de curaj în comisia noastră și la Comisia Europeană, bineînțeles, să abordăm toate aceste uh, aspecte, să, ca investițiile noastre să dea roade. Și mulți fermieri, spre exemplu, uh, au fost obligați să-și schimbe uh, modelul de afaceri, în așa fel încât să supraviețuiască pe, pe piață. Și deci fac acest lucru cei care au uh, pom fructiferi, cei care se ocupă de legume și așa mai departe. E nevoie de noi strategii pentru fermieri și uh, asta e ne- este necesar în următorii ani. Bineînțeles, avem nevoie de fermieri pentru alimente, pentru hrană, pentru... ei au un viitor, este evident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 pentru că ne confruntăm, bineînțeles, cu veri din ce în ce mai tori de mai călduroase. Este evident că uh, agricultura și are un rol de jucat. Fermierii au o responsabilitate. Acum trebuie să vedem cum anume vom opera această restructurare a sectorului, care, cum anume vom orienta fondurile noastre și reformele noastre către fermierii care uh, își desfășoară activitatea în mod durabil. Și asta în perspectiva strategiei UE 2020. În al doilea rând, uh, inovație. Sau în text există foarte multe referințe la uh, inovație. Și în așa fel încât să, ia, uh, să, uh, să le dăm uh, IMM-urilor posibilitatea să facă inovare, e bine, pentru asta e nevoie de simplificarea regulilor și a instrumentelor. E nevoie de o Uniune Europeană care să fie, care să încurajeze aceste IMM-uri să se lanseze în inovare. E nevoie de reguli armonizate, e nevoie de, știu eu, o contopire a anumitor fonduri care merg în aceeași direcție, a anumitor programe care merg în aceeași direcție. Și să, trebuie să găsim o, o soluție la acest domeniu. Apoi, bineînțeles, eficiența bugetului nostru este un aspect absolut prioritar. Doamna președinte, mulțumesc. Mulțumesc domnului Berman pentru intervenție. Să nu uităm că nu a dispărut complet uh, comisia din sală doar pentru că domnul comisar a plecat. Sunt funcționari în sală care cu siguranță, din partea comisiei, care cu siguranță vor putea răspunde la întrebările dumneavoastră. Dau acum cuvântul domnului Buticofer. Mulțumesc, doamna președinte. Nu nu vreau să mă prezint, nu vreau să iau cuvântul în numele meu personal. Bine, atunci puteți să vorbiți în numele verzilor, spune doamna președinte. Nu, atunci uh, prefer să mă abțin. Înțeleg că unii pot să răspunde, dar dacă uh, mai erau încă doar trei membri, ați fi putut să ne includeți și pe noi în uh, cei care au putut să pună întrebări comisarului, pentru că aș, am dorit și eu să pun o întrebare comisarului în numele socialiștilor. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus până acum, însă în acest document comisia trebuie să se gândească la ceva de neconceput. Trebuie să se gândească la ceea ce este neconceput și după aceea să găsească ce este posibil. Trebuie să fim ambițioși și dacă ne uităm, de exemplu, la politica de coeziune, este corect să menționăm că uh, acum se supun presiuni extrem de mari asupra guvernelor naționale și cu toate acestea, o regiunea mea uh, se confruntă cu o decizie a guvernului de a uh, reduce banii pentru regiuni și nu vor mai aloca fonduri pentru acțiuni comunitare. Unde rămânem atunci? Uh, când ne bazăm pe Uniunea Europeană pentru valoarea adăugată. De ce Comisia nu examinează propuneri de acum 10 ani din de la Direcția Generală Regii, care spunea că din cauza ineficiențelor și problemelor uh, pe care le-am menționat colegii în legătură cu aplicarea uh, proiectelor regionale, poate ar trebui să avem o finanțare de 100%, însă cu o structură extrem de uh, strictă și să susținem acele uh, linii care uh, cheltuiesc banii extrem de eficient. Comisia spune că cele șase opțiuni sunt o contribuție la uh, modalitățile integrate și inteligente de a îmbunătăți gestionarea financiară. Uh, dacă investigăm uh, creșterea TVA-ului comunitar, aceasta este o linie foarte, foarte vizibilă și transparentă, însă problema este că mm, este foarte dificil să obținem uh, uh, susținere pentru această taxă și TVA-ul este o taxă regresivă și afectează și pe cei mai săraci mă dezamăgește de asemenea, după cum a spus și colegul din Spania, că com- colega mea din Spania, că Comisia a respins ideea unei taxe pe tranzacțiile financiare și se spune foarte clar în comunicare că uh, sectorul financiar nu este taxat suficient, că serviciile nu sunt uh, taxate cu TVA, că trebuie să existe o taxă financiară la nivel global Însă deja există taxe pe tranzacțiile financiare. În Regatul Unit există o taxă pe tranzacțiile uh, de asigurare uh, și alte taxe care nu distorsionează piața și nu au afectat instituțiile financiare. Poate Comisia trebuie să se gândească mai inovator în acest domeniu și să nu excludă ideile de la bun început. În martie am Uh, votat o rezoluție în legătură cu tranzacția financiară, am cerut o evaluare de impact și am cerut comisiei să uh, efectueze această muncă și să nu respingă ideea de la bun început fără să facă niciun fel de studiu. Eurobondurile mi se pare o idee foarte bună, un instrument bun pentru uh, creșterea investițiilor și în special pentru statele membre care au redus investițiile în infrastructură aș dori să văd care sunt opțiunile de euroobligațiuni în aceste domenii. Aș dori, după cum aș, aș dori să văd ideile concrete și ideea fundamentală pe care vreau să o abordez cu Comisia este că există state membre care susțin aceste noi acțiuni, care au votat pentru un serviciu de acțiuni externe, uh, pentru revizuirea sistemelor financiare, cum intenționează să propună un buget în acest sens. E, trebuie să rezolvăm uh, birocrația, ineficiența, pierderea de fonduri. Uh, statele membre spun în mod ipocrit că sunt pentru anumite lucruri și uh, săptămâna trecută prim-ministrul uh, britanic a spus că nu vrea doar să înghețe bugetul comunitar, ci chiar să l reducă. Poate Comisia să obțină un pic de uh, onestitate din partea Consiliului pentru ca aceștia să uh, fie de acord cu ambițiile pe care și le-au stabilit chiar ei singuri. Vă mulțumesc și în legătură cu ultimul punct, puteți spune foarte simplu că Comisia ne-a trimis o scrisoare de modificare cu privire la finanțarea celor trei agenții financiare de piață principale. Deci, și solicita mai multe fonduri. Deci comisia face ceva. Însă cheia în ceea ce a spus Arlin este că implementarea politicilor este convenită la Politici, politicile sunt convenite la nivel comunitar, însă acestea trebuie să fie implementate la nivel național și Reimer Berger a spus că trebuie să ne gândim uh, global și ne gândim și la diverse direcții generale, pentru că, că Comisia a spus că va avea o abordare uh, holistică. Însă dacă ne gândim la întreaga Europa, nu putem să ne gândim doar la domeniul nostru de responsabilitate. Trebuie să ne gândim împreună cu statele membre. Strategia de la Lisabona nu a eșuat datorită idealurilor noastre de aici, ci da- datorită faptului că implementarea în statele membre a fost total insuficientă. Dacă vom continua în acest fel, vom avea exact aceleași probleme și cu strategia 2020. Vom uh, eșua de, în afară de cazul în care ne asigurăm că strategia europeană uh, va coincide cu uh, politicile naționale. Acest lucru poate să fie discutat cu miniștrii. miniștrii pot să spună un lucru aici, însă în momentul în care se întorc acasă, Uh, fac altceva. Aceasta este dificultatea și nu știu cum o vom putea rezolva. Poate trebuie să ne gândim uh, mai inovator în viitor. Însă, cred că ideea unei viziuni globale este una mult mai bună. Acum, domnul Lene. Yes, uh, thank you. Um... Vă mulțumesc. Vreau să, doar să vă asigur că avem un sistem foarte bun de raportare și toate întrebările puse sunt transmise comisarului și colegiului de comisari. Aș dori însă să acord câteva clarificări care poate vor fi utile. În primul rând, am observat că în ceea ce privește resursele proprii și lista de opțiuni, există o expresie care a fost neînțeleasă sau adusă la neînțelegeri, pentru că pe listă apare taxarea sectorului financiar, impozitarea sectorului financiar. Aceast, acesta este un titlu care include o serie de idei, una dintre ele fiind taxa pe tranzacții financiare și alta fiind o uh, taxă pe activitatea financiară. Comisia a discutat ambele idei pe scurt, deci este o neînțelegere să spunem că taxa pe tranzacții financiare nu este pe listă. Nu, aceasta este încă avută în vedere, însă este inclusă cu altele. Deci, în următoarele două luni vom continua să examinăm și taxele pe tranzacții financiare ca una dintre opțiuni și vom reveni cu o analiză mult mai aprofundată a tuturor implicațiilor în luni, lunile viitoare. Deci s-ar putea ca aceasta să fie o neînțelegere. Un punct de procedură, pentru că știu ceea ce a spus Comisia și Comisia nu a, spică, nu a spus că va avea o taxă de tranzacții financiare comunitare. Este doar în contextul unei taxi, taxe de, pe tranzacții financiare la nivel global, care va apărea poate peste 20 de ani. Și trebuie să mai subliniez că revizuirea bugetară nu face niciun fel de propunere în legătură cu niciun subiect. Revizuirea bugetară uh, prezintă câteva opțiuni pe care le vom analiza în continuare și taxa pe tranzacții financiare este una dintre aceste opțiuni. Nu am ajuns mai departe decât acest punct în momentul actual. Am luat notă de sugestia dumneavoastră să ne gândim la o finanțare, finanțare 100%. Îmi pare rău, reacționăm la sugestia dumneavoastră că ar trebui să avem o finanțare 100% pentru uh, coeziune, în bugetul pentru politicile de coeziune, pentru că am discutat despre eficiență, control și până acum am discutat doar instrumentul de cofinanțare ca o uh, un instrument util pentru a ne asigura că și că Comisia, Uniunea și statele membre își uh, pun împreună experiența și uh, ex- implementarea financiară. Cofinanțarea a fost văzută ca o parte pozitivă a bunei gestionări financiare, ceea ce arată că uh, există mai multe perspective. Încă câteva remarci cu privire la calendar. Discutarea problemelor de implementare înainte de a arăta foarte clar că, uh, că este crucial ca instrumente legislative să fie adoptate cât mai timpurii, timpuriu. Uh, de aceea, calendarul nostru este atât de important. Acum lucrăm în același ritm cu care lucram cu câțiva ani în urmă. Și am văzut la începutul acestei perioade financiare că implementarea nu a fost ușoară pentru că nu pentru că eram la începutul deciziile legis, legislative. Deci fac un apel către toți legiuitorii să impună o disciplină foarte strictă asupra calendarului de adoptare, asupra cadrului și în legătură cu mai, multe, mai mult de 80 de instrumente legislative care vor fi adoptate în următorii ani calendarul adoptării este extrem de important pentru implementarea care va urma. Și pentru a încheia o observație în sensul că nu trebuie să privim doar cadrul financiar, ci și reglementarea financiară. Discuția asupra acesteia continuă și va de- hotărâ o mare parte dintre regulile următorului pachet financiar. Tot ceea ce se va decide aici va avea un impact asupra următorului pachet financiar. Uh, este o discuție extrem de uh, timpurie care ține de succesul viitorului pachet financiar. Trebuie să vedem totul în context. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să fac aceste observații. Vă mulțumesc. Cred că trebuie să spunem în plus că în ceea ce privește impozitele și comunicarea, acestea sunt atribuțiile unui alt comisar și nu am vorbit doar despre resurse proprii, ci și despre rapoartele pentru Consiliu, pentru Miniștrii de Finanțe și taxa pe tranzacții financiare s-a spus că nu va fi uh, instrumentul potrivit. În ceea ce privește resursele proprii, ai, ai, acesta este un punct care este discutat și de Comisie, și de Parlament, și de Consiliu. Nu putem să spunem de la început care este soluția. Uh, aceasta duce la reacții negative și duce la blocarea discuției. Și nu se va ajunge la o rezolvare a problemei. Este, bineînțeles, vorba de o problemă controversată care va permite să ajungem la un răspuns la un moment dat. Trebuie să uh, lucrăm totuși mai repede decât data trecută. Comisia și-a luat anumite angajamente. De la început, Parlamentul va fi implicat mai mult decât în trecut. Uh, nu vom primi doar informațiile uh, post factum. Și Parlamentul nu va trebui de acum înainte doar să își dea acordul în legătură cu ceva uh, conven- deja convenit. Președinția belgiană a cerut Comisiei să fie mai ambițioasă pentru a, a se achita față de obligațiile sale cu Parlamentul. În ceea ce privește nivelul taxelor și impozitelor și în legătură cu celelalte măsuri care uh, Uh, vor trebui adoptate aceste instrumente de care tocmai am vorbit. Aș dori ca aceste 80 de programe să fie bine gândite. Trebuie să fie uh, revizuite în mod complet sau uh, să fie revizuite treptat. Trebuie să asigurăm continuitatea programelor. Dacă inventăm instrumente noi pentru toate sectoarele, toate sectoarele trebuie să începem uh, prin ceea ce funcționează, ceea ce este bun și trebuie păstrat și de acolo înainte ceea ce trebuie să schimbat. Aceasta era observația mea în acest context. Wäre dann auch an, für uns alle, uh... Într-adevăr, cred că aceasta ar fi cea mai bună aprobare pentru noi toți. Salvador? Mulțumesc, doamna președinte. Propunerea noastră suscită un acord general. Cu toții suntem de acord că următoarele perspective financiare trebuie să urmărească în paralel uh, structura strategiei UE 2020. Însă în comunicarea Comisiei acest aspect lipsește, iar în dezbaterea la nivel european lipsește și indicația cam până la ce punct Transpunerea la nivel național a strategiei UE 2020 prin acele planuri naționale Uh, sunt uh, obligatorii. Dacă nu există o monitorizare o, din partea Comisiei Europene asup, referitor la a, modul în care se îndeplinesc planurile naționale în concordanță cu strategia, e bine, atunci uh, va trebui să vedem cum anume obiectivele perspectivelor financiare următoare vor fi îndeplinite de statele membre. De aceea, dincolo de contextul guvernanței economice, în cadrul acestui semestru european, uh, deci astfel se numește evaluarea bugetelor uh, naționale din partea Comisiei Europene, e bine, poate că în acest context, comunicarea Comisiei Europene cu referitoare la următoarele perspective financiare ar trebui să fie mult mai precisă și să ne explice clar unde figurează caracterul obligatoriu de îndeplinire a acestor planuri naționale și care sunt metodologiile de lucru, metodele Comisiei pentru a obliga statele membre să-și îndeplinească obiectivele uh, cuprinse în planurile naționale. Dacă nu se face astfel, atunci lucrurile se vor complica și strategia UE 2020 în principiu trebuie să ducă la un avans calitativ în executarea acestor planuri uh, naționale das dann mit, äh, mit in das... Ähm, äh, într-adevăr, este perfect adevărat. Sper că cei la comisie vor lua într-adevăr acest lucru în considerație în semestrul european, pentru că toate într-adevăr trebuie să fie puse la oaltă, dar dacă reușim să ne asigurăm că strategia UE 2020 este într-adevăr considerată a fi o prioritate de către statele membre, atunci toți banii pe care îi direcționăm spre acest program, dacă nu facem acest lucru, toți banii vor fi risipiți, pentru că noi nu putem pune acolo foarte mulți bani și această sumă nu este suficientă în sine pentru a asigura progrese semnificative. Avem nevoie de o abordare holistică. Nu mai am pe nimeni pe lista vorbitorilor? Ei bine, atunci am încheiat punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi. Se pare că ne-am gestionat timpul foarte, foarte bine. Prin urmare, Prin urmare, să trecem acum la ceea ce a fost inițial punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume să discutăm implicațiile strategiei UE 2020. Cum vom aborda această strategie? Am discutat deja o serie de elemente. Raportorul, raportorului pare să se citească oricum îndoiala pe chip. Salvador, mă gândeam că poate vrei eventual să le faci o evaluare de ansamblu a contribuțiilor făcute în acest sens. Nu vrei? Știu că nu o să avem un document de lucru decât după audier, pentru că atunci se vor centraliza datele. Dar când pregăteam ședința de astăzi, mi s-a spus că tu vrei să vorbești despre documentul de reflexie și m-am gândit că vrei să ne dai și un rezumat privitor la implicațiile strategiei UE 2020, însă dacă spui că nu e cazul și nu e nevoie de asta, nu trebuie să o facem, evident. Însă dacă vrei să iei cuvântul, te rog să o faci. La verdad es que... Doamna președinte, adevărul este că uh, plecând de la concilierea bugetară și lansarea acestei concilieri Uh, și ședința SURE, e bine, de multe ori lucrurile produc anumite interferențe unele cu altele. Uh, Adevărul este că încă nu am primit toate contribuțiile din partea membrilor Comisiei noastre SURE în ceea ce privește elaborarea acestui document de lucru referitor la strategia UE 2020. Apoi, e sigur că din partea Comisiei Europene avem acel document de revizuire. În acest document există o contribuție a Comisiei despre modul în care perspectivele financiare următoare vor, uh, uh, se vor restructura pe baza strategiei UE 2020. Uh, eu cred că deocamdată e prea devreme. Plecând de la dezbaterea noastră de astăzi cu domnul Lewandowski, Uh, ulterior voi aștepta să primești și contribuțiile din partea colegilor și deocamdată e cam de vreme să, să dezbatem acest lucru. Va trebui să integrez în documentul de lucru, împreună cu secretariatul, și concluziile dezbaterii de astăzi și contribuțiile pe care le-au făcut atât Comisia Europeană cât și diferiții membri ai Comisiei noastre. De aceea, pe marginea acestui punct, nu mai am nimic altceva de adăugat deocamdată, pentru că astăzi am avansat mai mult pe marginea documentului de lucru, după dezbaterea noastră cu domnul comisar. Iar dezbaterea cu domnul Lewandowski a cuprins și ideea strategiei UE 2020 și modul în care aceasta se va transpune în uh, buget. De aceea, deocamdată, doamna președinte, nu mai avem alte comentarii de făcut. Gut, gibt's noch Wortmeldungen dazu? Foarte bine atunci. Dacă mai dorește cineva să intervină în acest sens, se pare că nu, atunci putem trece direct la punctul 6 de pe ordinea de zi. Chestiuni diverse. Există chestiuni diverse pe care ați dori să le ridicați? Nu. Atunci dați-mi voie să, mă să vă uh, spun că următoarea noastră reuniune va avea loc pe 22 noiembrie la Strasburg. Începe la 7 seara și va dura până la 9 și jumătate seara. Ziua va fi o zi de luni. Vă mulțumesc foarte mult! Și văd că deja pleacă lumea, însă ne vom revedea curând.